Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Redeschidem reuniunea Comisiei pentru Control Bugetar și avem subiectul această dimineață, agricultura. Îl salut pe comisar, domnul director general, reprezentanții curții și pentru ca să începem, aș da cuvântul acum curții, domnul Alan Nisara. Aveți cuvântul. Uh, uh, domnule președinte, stimați deputați, domnule comisar, este o plăcere să vă prezint capitolul 3 al raportului anual al Curții pentru 2010. Capitolul 3 acoperă uh, cheltuielile în domeniul agriculturii și a resurselor naturale, adică domeniile politice în legătură cu agricultura și dezvoltarea rurală, mediu, afaceri maritime, pescuiți și protecția consumatorului. Cheltuielile totale ale acestor politici au fost în 2010 56,8 miliarde de euro, deci practic peste 45% din toate plățile care au fost făcute de la bugetul UE în 2010. În prezentarea mea mă voi concentra pe domeniul politic al agriculturii și al dezvoltării rurale, care se finanțează prin două fonduri – Fondul European pentru Garanție Agricolă, EAGF scurtat, și uh, Fondul European uh, Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Cu privire la primul fond, așa numitul prim pilon, cele trei măsuri semnificative sunt schema de plăți direct, uh, unice și zona de plăți unice și alte scheme de plăți directe. Aceste măsuri uh, au fost foarte importante. Apoi, al doilea pilon este finanțat din uh, Fondul uh, pentru Dezvoltare Rurală și Fondul de Garanție. Acesta acoperă măsuri cum ar fi măsuri agro de agricultură și mediu pentru zonele mai defavorizate, așa numitul FADR. După cum am zis la început, voi vorbi despre mai multe aspecte, dar mai ales despre patru puncte importante. În primul rând, mă voi concentra pe regularitatea tranzacțiilor. Aș vrea să spun câteva lucruri despre testarea directă a tranzacțiilor, pentru că aceasta este cea mai importantă sursă de uh, informații pentru a vedea cât de regulare sunt aceste tranzacții. Am avut 238 de um, testări directe pe tranzacții direcții. Din uh, acestea, 87 au, fost, uh, au conținut erori. Iar marja de eroare a fost estimată la 2,3%, deci practic peste limita admisibilă. Ca și în anii trecuți, auditul curții a confirmat că frecvența și impactul financiar al erorilor la plăți nu au fost uh, distribuite în mod egal în toate zonele de uh, politică. În ceea ce privește FEOGA, aproape toate erorile cuantificabile au fost așa numite erori uh, de acuratețe. De exemplu, o supradeclarare a pământului, a um, terenurilor și în, domeni, în zona um, cheltuielilor în domeniul dezvoltării rurale, de asemenea am avut și multe erori de eligibilitate. Apoi am avut și erori de supraveghere și control. Controlul, sistemul de control pentru a ne asigura de buna derulare a FEOGA și FEADR este sistemul integrat de administrație și control, așa numitul IACS. În auditul din 2010 am constatat că eficiența IAX-ului este afectat negativ de datele neexacte în banca de date și de verificările orizontale non-acurate, de asemenea. Pentru ca să vă dau un exemplu, haideți să ne uităm la sistemul de identificare a parcelelor în sistemul LPIS. În acest sistem, uh, zona agricolă a statelor membre, deci uh, terenurile, sunt înregistrate cu ortofotoplanuri. Folosirea metodei ortofotoplanurilor este însă opțională în momentul de față. În cadrul auditului nostru am constatat și cazuri în care această bază de date includea, de exemplu, zone care nu sunt eligibile, cum ar fi păduri sau uh, munți sau alte zone. În general, o parte din um, zonele LPIS care au fost auditate au inclus și informații deja învechite, ceea ce a afectat, bineînțeles, calitatea verificărilor noastre. În al treilea rând, și această remarcă se referă la sistemul de supraveghere și control, unul din cele mai importante elemente al IACS, care pentru majoritatea schemelor de ajutorare Uh, reprezintă verificări uh, la fața locului de către statele, făcute de către state membre, care trebuie să se adreseze uh, cel puțin la 5% din beneficiari. Când am făcut aceste verificări, am văzut că ele nu au fost bine executate când le-am verificat. Am văzut măsuri incorrecte, întârzieri în activitatea depusă de autoritățile statelor membre. În plus, când am auditat de asemenea sistemele de control ale Comisiei în uh, cadrul DG Environment, am constatat că verificările costurilor nu au fost bine documentate în anumite situații. Cea de-a patra remarcă se referă la anu, activitate, la, anualul de, la raportul de activitate anuală 2010 al DG Agri. După cum știți, în 2009, acest raport conținea o rezervă uh, în ceea ce privește cheltuielile pentru dezvoltarea rurală și măsurile la axa 2 și Comisia a decis să elimine această rezervă. Pe baza analizei noastre, decizia nu a fost însă justificată. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Bazându-se pe munca de auditare a serviciilor sale, Curtea a tras concluzia că plățile în 2010 Uh, pe domeniul agriculturii și al resurselor naturale au fost uh, afectate de erori materiale. Cu toate acestea, plățile directe acoperite de IACS au fost fără erori materiale. Aceste plăți se ridică la 40 de miliarde de euro. Cursa, curtea, de asemenea, a notat că um, cheltuielile în domeniul dezvoltării rurale este extrem de supusă erorii. După cum a spus președintele curții, domnul Caldera, în prezentarea raportului anual 2010, îl citez, în ciuda a multor ani de îmbunătățiri evidente în sistem, rămân riscuri semnificante în, semnificative în ceea ce privește regularitatea acestor plăți. Aceasta este adevărat și în ceea ce privește cheltuielile în domeniul resurselor naturale. Eu personal cred că ideea cheie este să îmbunătățim în continuare IACS-ul și mai ales să ne asigurăm că acesta include o bază de date care să fie mm, relevantă și de încredere și în același timp actuală. Care sunt recomandările curții, așadar? După concluziile sale din 2010, Curtea recomandă ca Comisia să ia măsuri necesare pentru a se asigura că folosirea ortofotoplanurilor devine obligatorie și că sistemul de identificare a parcelelor este de asemenea actualizat tot timpul. Comisia ar trebui de asemenea să se asigure că agențiile de plăți pot remedia slăbiciunile identificate, unde, de exemplu, sistemele de control și ACS-urile au fost considerate ca fiind deficiente. Iar nu în neapărat în ultimul rând, verificările la fața locului de către statele membre ar trebui să fie îmbunătățite pentru ca să se identifice zonele eligibile într-o manieră mult mai de încredere. Coraportorul meu, domnul Cretan, care este responsabil cu pilonul 2 și cu mine, vom sta la dispoziția dumneavoastră pentru întrebările pe care le puteți avea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Domnul comisar Cioloș are cuvântul acum. Doriți să comentați? ceea ce a spus curtea? Merci, uh, monsieur le président, mesdames Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați uh, membrii ai curții. O bună gestiune a politicii agricole comune este pentru mine un obiectiv esențial împreună cu uh, obiectivele pe care le-am fixat pentru această politică. Am încercat să răspundem la acest obiectiv și anul acesta. Vreau să vă prezint în trei puncte gestiunea PAC în momentul de față, progresele de anul acesta și felul în care dorim să avansăm. În ceea ce privește situația actuală, Curtea estimă rata de eroare totală la 2,3%. De asemenea, trebuie spus că FEOGA această rată este sub 2% și pentru plățile directe care sunt acoperite de sistemul IACS, aceasta este chiar mai scăzută. În domeniul dezvoltării rurale, Curtea a constatat un risc de eroare mai ridicat, dar și aici riscul de eroare este în scădere. Aceste rezultate confirmă, după părerea mea, că politica este bine gestionată pe total. Vă propun o analiză rapidă a mijloacelor care au fost folosite pentru a realiza aceste progrese. Am sporit rolul organelor de certificare pentru a da o asigurare mai clară statelor membre. Această măsură răspunde, de fapt, preocupărilor curții. Foarte concret, pentru ca să confirmăm o rată de eroare care a fost calculată pe baza statisticilor de control aduse de către statele membre, am invitat uh, organele de certificare să uh, analizeze un eșantion reprezentativ al uh, tranzacțiilor. Mai multe state membre au folosit acest sistem, mai degrabă trei, și unele vor, se vor alătura anul viitor. Vrem să îmbunătățim tranzacțiile pentru ca să îmbunătățim în general sistemul integral de gestiune și de control, IAX-ul, iar rata de 1% în marja de eroare care a fost uh, stabil, găsită la acest sistem arată că s-au făcut progrese. Mai ales progresele au fost analizate în țările care aveau cele mai multe probleme, România, Bulgaria și Portugalia. În ceea ce privește România, punerea în aplicare a planului de acțiune s-a terminat la în sfârșitul lui februarie 2011. Cu toate acestea, însă, Direcția Generală Agricultură și-a menținut rezerva în raportul 2010, având în vedere faptul că aceste planuri nu și-au făcut încă, nu și-au dovedit încă a fi funcționale. De aceea se explică și uh, rezerva din partea Curții de Conturi. O misiune de auditare în octombrie 2011 în România a confirmat bunele rezultate ale autorităților române. În ceea ce privește Bulgaria, planul de acțiune s-a finalizat la sfârșitul lui noiembrie 2011, așa cum a fost confirmat de către o misiune uh, de auditare a Digi Agri acum o săptămână. Această această direcție va verifica însă și în 2012, 11, 12, mă scuzați, așa cum s-a întâmplat și pentru România, da, dacă măsurile sunt eficiente. Portugalia, într-adevăr, DG a impus o rezervă și a cerut acțiuni uh, sporite. Portugaliul, Portugalia consideră că planul um, ei s-ar putea termina la, sfârșitul, la începutul lui 2012. Dacă însă lucrările nu sunt, se termină până atunci și calitatea nu este acceptabilă, eu voi folosi toate mijloacele pe care le am pentru ca să protejez interesele financiare ale Uniunii. În aceste trei cazuri, așadar, mai au mai existat și corecturi financiare în paralel, după cum spuneam, pentru ca să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene. Pentru a garanta fiabilitatea și exhaustivitatea informațiilor care sunt folosite în acest sistem, toate statele membre trebuie să facă o evaluare anuală profundă a calității LPIS-urilor lor, adică bazelor de date uh, pe care, de care dispun. Așa cum spuneam că va fi nevoie de această evaluare a parcelelor. Dacă vor reși greșeli sau slăbiciuni, atunci statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri corectoare. Anul 2010 a fost un an pilot și rezultatele vor fi gata destul de repede. Iar acum mă întreb ce putem face pentru a progresa mai mult în gestiunea PAC. Permiteți-mi, vă rog, să subliniez patru elemente specifice ale reformei pe care am înaintat-o Parlamentului și Consiliului și care, după părerea mea, va contribui la o îmbunătățire a sistemelor noastre și la reducerea marjei de eroare. În primul rând, am vorbit deja despre sporirea rolurilor, rolului uh, organelor de certificare, care au uh, analizat un eșantion important de tranzacții. Propunem ca această măsură să devină obligatorie pentru toate statele membre începând din 2014. Obiectivul este dublu. Pe de o parte, putem uh, să îmbunătățim asigurarea controlului Uh, statelor membre și, pe de altă parte, putem să ne concentrăm eforturile acolo unde este necesar. Și, în schimb, vom putea reduce numărul control controlelor acolo unde deja rata de eroare este la un nivel acceptabil, astfel încât să putem și stimula statele membre să aibă mai multă grijă la controlul propriu. În al doilea rând, propunem și sporirea sistemului de acoperire a plăților induse pentru a incita statele membre de a, de a face aceste recuperări cât mai repede, putem să propunem uh, o rată de 100% pentru bugetul național în loc de 50% într-un termen acceptabil și introducem de asemenea și posibilitatea de suspendare de plăți în cazul neglijențelor. În al treilea rând, propunem să simplificăm politica agricolă comună. Eu sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, că acest obiectiv este foarte uh, priori, este prioritar. De exemplu, pentru exporturi, noi vrem să nu mai oferim susțineri la, uh, ajutoarele la venit pentru a simplifica în același timp și regulile de, la, cu privire la condiționalitate. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, ne orientăm din ce în ce mai mult pe un sistem, la un, către un sistem cu costuri standard și un sistem care să poate să pună accentul pe sistemele de control. Și al patrulea element este conceptul de agricultor activ. Uh, eu m-am angajat în fața dumneavoastră anul trecut să mă concentrez în reformă pe susținerea directă numai la agricultorii către agricultorii activi. Deci vom exclude ajutoarele directe către beneficiarii care nu acționează de fapt și nu au o activitate clară agricolă. Doamnelor și domnilor, este pentru prima dată că o reformă a PAC este supusă codeciziei, ceea ce dă Parlamentului European și Cocobului mai ales un rol extrem de important în acest proces. Și sper să pot conta pe ajutorul dumneavoastră pentru a putea să-mi ating toate aceste obiective. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc! Prima persoană care va comenta sau va întreba este raportorul, domnul Fielner și după aceea alți deputați. Domnule Fielner. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori și să exprim probabil numele întregii comisii, de altfel, recunoștința față de Curtea de Conturi Euro- Europeană și față de Comisie, deoarece consider că avem în fața noastră astăzi baza pentru o dezbatere foarte interesantă în legătură cu uh, legalitatea a celei mai mari zone de cheltuieli din, de bani din bugetul european. Aici aș dori să mă refer la patru elemente. În primul rând, dezvoltarea rurală, în al doilea rând, exemplele oferite de curte în, în legătură cu programele pentru uh, persoanele cele mai uh, uh sărace și apoi o ecologizare a politicii agricole comune, dar un comentariu general apoi adresat curții, pentru că atunci când am citit concluziile curții, se spune acolo că plățile au fost afectate de erori materiale. E o declarație corectă, dar nu e o știre bună. Pe de altă parte, ulterior, curtea a adăugat că se spune acolo, cu toate acestea, plățile directe acoperite de IAX nu au înregistrat erori materiale, ceea ce este o veste bună. Și citind uh, asta, n-am înțeles exact, pentru că uh, plățile directe sunt cam 43 de miliarde de euro, de deci 77% din cheltuielile totale. Și cineva care examinează situația are impresia că aceste 77% reprezintă o excepție de la regulă, dacă citim uh, ce citim. Bine, mie îmi place că curtea este un fel de câine de pază, curtea este foarte vigilentă, dar nu-mi place dacă citind acest text capăt impresia că situația e mai rea decât e ea în realitate. Și eu consider că, până la urmă, e un succes faptul că noi astăzi am reușit să implementăm partea cea mai uh, importantă a fondului în, într-un mod uh, care nu conține greșeli materiale. E important ca acest lucru să fie clar și să fie prezentat ca o excepție la, de la regulă, pentru că 77 la 100 nu conține erori materiale. Poate curtea ar putea să-mi ofere un comentariu aici. Acum, punctul uh, întâi, dezvoltarea rurală. Deci aceste 77% sunt uh, implementate în mod legal și reglementar. Nu putem închide ochii când știm că 12 uh, miliarde de euro sunt afectate de asemenea erori, după cum scrie în documentele pe care le avem în față. Comisia spune în replica sa la alineatul 3.56 în legătură cu dezvoltarea rurală că Comisia consideră că sistemul de supraveghere și control se îmbunătățește în mod constant și ca rezultat rata erorilor scade în acest domeniu. Însă atunci eu mă întreb și mi se pare o întrebare foarte clară, care anume e rata erorii în acest domeniu? Ca noi să putem înțelege exact ce se întâmplă. Nu știu, Poate domnul comisar Cioloș ar putea să mă explice aici. Oricum, ar fi interesant pentru noi să vedem care e exact rata erorii în acest domeniu. Și apoi, sigur, uh, aș întreba curtea dacă e de acord cu faptul că de-a lungul timpului am văzut o îmbunătățire constantă și că e rezonabil să ne așteptăm la o scădere a ratei erorilor în acest domeniu. Și apoi? Sigur, toți încercăm să avem cât mai puține, să facem cât mai puține erori. Dacă sistemele de supraveghere și control se îmbunătățesc constant, cum spune Comisia, la, la un moment dat ar trebui să atingem acest obiectiv, să nu mai existe erori. Când crede Comisia că nu va trebui să ne mai îngrijorăm uh, în legătură cu nivelul erorilor materiale. Și ce măsuri, că ați menționat asta pe scurt, dar poate puteți să ne oferiți mai multe detalii, domnule Cioloș. Când uh, vreți să îmbunătățiți uh, situa- situația, credeți că o veți putea face pentru următorul cadru financiar multianual? Mă mai interesează un aspect aici cu, cu dezvoltarea rurală pentru că are anumite similarități cu fondurile regionale pe care le-am discutat ieri cu domnul comisar Han. Și, într-o oarecare măsură, domnul Han a explicat motivul pentru care Fondul de Dezvoltare Regională era expus un, unei rate mari de risc. Deși n-am aici niște cifre exacte în ce privește rata erorilor, nici pentru dezvoltarea rurală, nici pentru uh, fondul de dezvoltare regională, se pare că există totuși o diferență foarte mare. Ar fi interesant ca domnul comisar să ne spună motivul. Oare pentru că dezvoltarea rurală uh, e mai ușor de controlat sau că există un alt cadru juridic pentru sancțiuni, că ieri am vorbit foarte mult despre sancțiuni și dacă Comisia dispune de instrumentarul pentru a aplica sancțiunile într-un mod în care statele membre care greșesc să fie chiar afectate de aceste sancțiuni. Sau, deci e vorba de cadru juridic până la urmă sau e vorba de o altă cultură la aceste două direcții generale? Sigur, E greu să putem face o comparație, dar ar fi interesant până la urmă dacă ar mai avea niște observații clare, ca să putem trage și niște lecții din această comparație între dezvoltarea uh, rurală cu fondurile regionale. Am uh, băut o cafea cu comisarul Cioloș adineaur și am avut o discuție în legătură cu modul în care dumneavoastră aplicați sancțiunile și ar fi interesant și pentru alții să afle acest lucru, cum se aplică sancțiunile în zona dezvoltării rurale pentru că, într-o oarecare măsură, consider că e important ca sancțiunile să, fie, să, să se simtă la nivelul statelor membre. Următoarea întrebare. Curtea menționează un exemplu de eh, eroare de ineligibilitate eh, ca cu privire la sistemul de ajutoare pentru uh, Mm, cei mai săraci. Nu știu, aici există un schimb de uh, un fel de troc cu unt. Aici n-am înțeles foarte exact. Curtea a criticat acest program chiar în uh, raportul special încă din 2009 Curtea a spus că acest program nu asigură o transparență totală și o eficiență a costurilor. Aș avea întrebare rând pentru domnul comisar Cioloș. Uh, și anume, dumneavoastră credeți că aceste programe pot fi uh, administrate sănătos? Că m-a afectat faptul că doar costul pentru transportul untului în acest program e 0,5 milioane de euro. Considerați, sunteți de acord cu îngrijorarea curții că acest program nu asigură întotdeauna o eficiență a costului? și poate aș uh, putea să aflu și de la curte de ce cred ei că noi ar trebui să fim atenți la exact acest ex- exemplu specific. De ce v-a dat atâtea dureri de cap? Am mai citit în, în, în uh, răspunsul comisiei că comisia nu a fost convinsă că e vorba în acest caz de o, de o eroare formală. Și mi-amintesc că, spre deosebire de alte de zone, comisia și curtea nu discută uh, asemenea subiecte importante cu autoritățile din statele membre implicate în așa numitele întâlniri tripartite. Și aș dori ca și uh, comisarul Ciolo și Curtea să ne spună dacă aceste întâlniri tripartite ar putea eventual evita să existe asemenea diferențe de uh, puncte de vedere în cazuri atât de importante uh, care, iată, atrag, se bucură de multă atenție în acest domeniu. Credeți că aceste întâlniri tripartite ar putea fi o soluție și pentru dumneavoastră uh, în viitor în acest domeniu? Și apoi, sistemul recuperărilor. Ă, că, sigur că plățile care nu s-au făcut legal trebuie recuperate de la beneficiarii final de către ă, autoritățile din statele membre și sistemele de recuperare la nivelul statelor membre ă, au făcut curtea să conchidă într-un raport special că sistemul s-a îmbunătățit, dar mai e nevoie încă de a clarifica regulile și de a reduce Uh, sfera interpretărilor divergente și practicilor, practicilor divergente ale statelor membre. Citesc în uh, răspunsul comisiei aici un lucru care îmi dă impresia că dumneavoastră credeți că niște modificări posibile uh, la orizontul 2020 ar fi bune. În primul rând, ce probe are Comisia că statele membre au recuperat în mod adecvat sumele plătite nereglementar de la beneficiarii final, care trebuie să fie lucru cel mai important. Și unde credeți că se pot face îmbunătățiri în acest moment? Și în al doilea rând, domnule comisar Cioloș, ați putea pe scurt să ne explicați ce măsuri s-au luat în această nouă propunere pentru a îmbunătăți sistemul? Și apoi, către curte, întreb, credeți că aceste măsuri ar fi suficiente? Și am uitat, sigur, și ecologizarea uh, politicii agricole comune. Am auzit că se va face această uh, ecologizare pe viitor. Am mi amintit la Comisia Envi s-a spus așa ceva și e bine, dar pe de altă parte uh, poate ne și va complica viața această ecologizare din timp în timp și în Comisia noastră înțelegem că unele complicații uh, câteodată ar putea duce la riscuri când e vorba de uh, caracterul legal sau reglementar. Credeți că există un risc cu această ecologizare a politicii agricole comune? Deci uh, va, va, va duce la un sistem mai complex și atunci uh, ar crește și riscul? Asta ar fi, a, acestea ar fi până la urmă întrebările mele și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum domnul să are cuvântul. Domnule președinte, Înainte de toate, doresc să mă adresez dumneavoastră în legătură cu prezența membrilor acestei comisii în spațiu, pentru că eu cred că în discutarea acestui subiect, care este legat de cele mai mari cheltuieli ale Uniunii Europene, este intolerabil să fim atât de puțin în sală și aș vrea ca la ședința coordonatorilor să eh, puneți problema aceasta. Grupul meu politic este foarte bine reprezentat, trebuie să spun acest lucru suntem mai puțini, dar uh, suntem foarte prezenți. Vă rog încă o dată să supuneți discuției și acest aspect. Aș dori să Uh, spun că domnul Cioloș, ca și anul trecut, merită un certificat de bună purtare, pentru că evoluția este uh, pozitivă și poate avea un efect de bun exemplu și pentru ceilalți uh, în domeniul coeziunii. Există câteva umbre în ce privește dezvoltarea rurală. Domnul comisar știe acest lucru foarte bine. Lucrurile sunt destul de dificil de urmărit, mai ales în ce privește politica de coeziune și de dezvoltare regională, dar chiar și aici există îmbunătățiri. Aș spune uh, că aceasta este o observație de principiu. Acum, în ce privește recuperările. Și aici, în principiu, lucrurile merg bine, Mă bucur de transparența de care dați dovadă. Uh, cunosc și activitatea dumneavoastră, comunicatele de presă. Încă în octombrie ați avut o asemenea ieșire în fața presei. Ați spus că aproximativ 14 milioane le-ați solicitat pentru recuperare. Ați spus care sunt domeniile, regiunile uh, pe care le aveți în vedere și uh, este clar că aceste regiuni data viitoare nu ar trebui să se afle pe listă. Este o dovadă că dumneavoastră doriți ca lucrurile să fie corectate și totuși există anumite probleme. Iar aceste probleme sunt legate în principal de faptul că recuperările sunt efectuate în momente diferite în statele membre. Deci nu există un catalog foarte clar de reglementare când trebuie să se întâmple acest lucru. Există regula de 50%, dar eh, chiar și comparațiile Uh, dintre state uh, nu sunt din acest punct de vedere foarte sugestive. Dobânzile de asemenea sunt ridicate neunitar iar uh, momentul în care ajung creanțele la maturitate iarăși sunt diferite ceea ce pentru noi, eh, comunitatea europeană, duce la întârzieri în ce privește recuperările la nivelul statelor membre. Deci noi eh, ne-am dorit ca regulile să fie pentru statele membre mai clare și mai ales stabilite termene foarte precise eh, pentru ca banii care nu au fost uh, solicitați uh, pe drept să poată fi recuperați. Iar în ce privește dobânzile de asemenea, cred că trebuie să existe niște reglementări unitare. V-aș întreba când credeți că acest lucru va deveni posibil. După aceea, um, creanțe vechi din anii 2000 sunt foarte uh, însemnate pentru că posibilitățile, procedurile de recuperare nu erau atât de eficiente cum sunt astăzi. Ce facem cu acești bani uh, pe care de mult trebuia să-i recuperăm? să spuneți că ați înființat și un grup de lucru pentru această recuperare. A fost încheiată această activitate? Există în clipa de față deja o concluzie? Ce urmează să se întâmple cu acești bani care uh, trebuiau de mult să fie recuperați? Ca să nu punem pur și simplu capacul pe oală, ci să găsim o soluție uh, creatoare. Mulțumesc! Domnul Gerbrandi, mulțumesc domnule președinte. Aș dori din nou să subliniez că noi purtăm această discuție fără prezența niciunui membru al Consiliului, după câte știu eu. Deși statele membre cheltuiesc, sunt cheltuitorii finale ai acestor sume uriașe. Și subliniez că avem această problemă structurală în procedurile noastre de descărcare. Și acum câteva elemente care privesc în primul rând rolul jucat de statele membre și de aceea mă concentrez atât de mult pe rolul Consiliului. Prima întrebare se referă la detectarea uh, neregulilor în statele membre. Dacă nu mă înșel, aici e în primul rând responsabilitatea statelor membre ele sunt cele care trebuie să detecteze neregulile, dar dacă Uh, privesc acest tabel de la pagina 76, nota 6, anexa 1. Și acolo se face o, o, o prezentare a neregulilor uh, declarate. Văd că există diferențe uriașe între ceea ce s-a declarat de către statele membre și ce s-a declarat până la urmă de comisie la sfârșit. Și mă întreb încă oarecum e posibil să există un asemenea decalaj între ceea ce detectează statele membre în propriile lor țări și ceea ce încearcă, până la urmă, să obțină Comisia în final. Grecia, de exemplu, între 14 milioane și 460 de milioane e decalajul. Sigur, poate exista o diferență minoră, însă asemenea diferențe uriașe pentru mine sunt de neînțeles. Asta dacă nu cumva statul membru în, în chestiune nu face ceea ce ar trebui să facă. De asta se leagă prima întrebare. Credeți încă în faptul că statele membre joacă rolul și încearcă într-adevăr să detecteze neregulile? Altă întrebare. Se leagă de modul în care statele membre recuperează până la urmă banii care ar fi trebuit fi recuperați. Circa 90% din acești bani uh, sunt uh, restituiți de statele membre însele din fonduri publice și ele nu obțin banii înapoi de la beneficiarii finali. Și e alt lucru pe care nu-l înțeleg, pentru că n-aș spune, nu o să spun că e ilegal, dar e un mod ciudat de a pompa fonduri suplimentare în sectorul agricol pe lângă sumele enorme de bani publici pe care deja le cheltuim în acest sector. Ca astfel, până la urmă, nu recuperăm banii de la beneficiarii finali, ci permitem statelor membre să plătească din uh, fondurile publice. Deci, până la urmă, contribuabilii au de, au de suportat de două ori acest preț. Nu putem face o regulă generală, că acest lucru nu este acceptabil, până la urmă că banii care nu sunt bine plătiți unui beneficiar trebuie să fie recuperați de la acest beneficiar final și nu din uh, fondurile publice, de la bugetul public național. Și încă o întrebare privitoare la uh, programele de mediu pentru agricultură. Eu uh, mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile oferite în scris, dar trebuie să spun că nu fac decât să îngreuneze și mai mult situația. Situația devine încă și mai complexă pentru că eu am adresat o întrebare în scris în care mă concentram asupra unui raport special al Curții de Conturi privitor la aceste programe de mediu pentru agricultură, unde Curtea spune că lucrurile sunt atât de complexe și atât de dificil de măsurat că de-abia putem să ne dăm seama dacă ne-am atins obiectivele pe care ne le-am stabilit. Și cred că e o problemă serioasă aici pentru că sunt proiecte foarte importante. Deci aș dori să vă întreb din nou, dincolo de ceea ce ne-ați răspuns în scris, să vă întreb dacă puteți să ne oferiți niște clarificări suplimentare. Mulțumesc și mă scuzați, domnule președinte, trebuie să particip la un vot la ora 10 la Comisia Envi, deci va trebui să plec poate înainte de uh, răspunsurile comisarului. Mulțumesc! Am întrebat dacă este, există vreun reprezentant uh, al statelor membre aici. Nu există, însă secretariatul Consiliului uh, e prezent aici și statele membre așadar vor fi informate de tot ce se discute aici, mi s-a spus. Dar asta e situația. Bun. Acum dăm cuvântul domnului Stas, care e mândru de faptul că grupul uh, lui este reprezentat aici de toți membrii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la câteva chestiuni în intervenția mea. În primul rând, problema publicării listei. Știm că săptămâna trecută la Strasbourg am vorbit de acest subiect a existat o adevărată luptă în plenară. Lumea a vrut să se asigură că există o listă a beneficiarilor fondurilor structurale, fondurilor de coeziune, pentru toate fondurile, în fine. O listă care să fie pusă la dispoziția uh, opiniei publice. A existat o sentință a Curții de Justiție care stabilește o legătură cu legislația în materie de uh, protecție a vieții private uh, Uh, asta înseamnă că e imposibil ca această listă să fie publicată. Deci aș dori, domnule comisar, să știu ce măsuri veți lua în cadrul colegiului pentru a încerca să rezolvați această problemă pe care ne-a prezentat-o Cursa de Justiție, pentru că, până la urmă, lista să poată fi publicată. o a doua chestiune acum, subiect care uh, privește și Curtea de Conturi și pe domnul comisar în introducerea documentului Curții de Conturi, care îi mulțumesc de altfel, se vorbește despre eforturile făcute în legătură cu controlele, în legătură cu corectitudinea sistemului de informații și de gestionare, eh, de administrație, mă scuzați, eh, membrul Curții de Conturi ne-a vorbit de sisteme satelitare, de controle la fața locului și așa mai departe. Și toate acestea, sigur, fac parte și ele din descărcare. Însă există poate un element care lipsește din acest exercițiu. Sigur, e foarte bine că se face o supraveghere financiară, o supraveghere a caracterului uh, legal, dar se uh, supraveghează oare eficiența subvențiilor agricole? Se verifică care este calitatea acestor subvenții oare? Uh, pentru că acum pu- puțin timp uh, am văzut că mm, o televiziune flamandă din Belgia a făcut o anchetă uh, o echipă de televiziune s-a deplasat la frontiera dintre Grecia și Turcia și au discutat cu o serie întreagă de agricultori de acolo și, de fapt, și-au putut da seama că exista un fel de conflict cauzat de subvenții, un conflict între agricultori, agricultorii tineri și cei mai vârstnici. Tinerii care cultivă mai ales bumbac, nu au acces la aceste subvenții. Din ce motiv? Pentru că agricultorii mai vârstnici, care adesea sunt proprietari ai terenurilor, sunt singurii care profită de aceste subvenții pentru bumbac. E practic imposibil pentru tineri să intre în acest sistem. Și uh, e regretabil pentru că marea majoritate a agricultorilor Uniunii Europene au mai mult de 55 de ani. E foarte important ca și tinerii să intre în acest sistem. Așadar, de aici provine și întrebarea mea către Comisie. Sigur că aveți cunoștință de această situație, v-aș întreba însă ce veți face pentru uh, consolidarea cali- uh, calității subvențiilor. Exemplul bumbacului din Grecia este doar un exemplu printre multe altele. Uh, Există suficiente controle? A existat un raport special în 2002-2003 eh, al Curții de Conturi în legătură cu Bubacul, dacă nu mă înșel, dar există și raportul de monitorizare, rapoarte de monitorizare pentru a vedea ce s-a întâmplat ulterior, că ar fi bine să vedem dacă nu putem cumva face un mai bun control al calității. Și o, a, un, o al treia chestiune, în, în, în eh, răspunsurile scrise primite din partea Comisiei, uh, există o problemă foarte precisă, și anume, în legătură cu recuperările, e vorba, dacă nu mă înșel, de întrebarea numărul 5. E o serie întreagă de țări care au niște procente foarte scăzute în materie de recuperări. Belgia, parcă cu doar 16% și eu sunt belgian și m-a afectat acest lucru. Bine, Comisia sigur că a realizat controle și audituri de conformitate cu Belgia cu Grecia, cu Italia. Aș dori să știu care, ar fi, care a fost rezultatul acestui exercițiu. Pentru că am constatat în răspuns că s-a făcut acest exercițiu, dar ar fi bine și ca rezultatul acestor audituri uh, pentru Belgia, Grecia, Italia să fie pus la dispoziția membrilor comisiei noastre. Acestea ar fi întrebările mele pentru comisie. Mulțumesc. Doamna Ivanova, mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă scuzați că am întârziat și aș, poate că voi repeta o întrebare pusă deja aici, dar m-am referit și ieri la uh, rata din ce în ce mai ridicată de cofinanțare de la un, bugetul Uniunii pentru țări în dificultate. E uh, valabil pentru coeziune, dar și pentru fondurile agricole. Aș dori să întreb domnul comisar, pe domnul comisar dacă e de acord că pentru că rata de cofinanțare e înaltă și riscul erorii este înalt în aceste țări pentru că aceste țări au dovedit deja că se confruntă cu multe probleme în a administra calitatea cheltuielor lor. Unele din ele au o rată mai ridicată de risc, lucru de asemenea dovedit. Și uh, din această cauză, credeți că ar trebui să fie uh, controle și audituri sporite în aceste state membre? Și, de asemenea, uh, vă întreb, considerați că un acest tip de co- acest tip de, de uh, până la urmă, recompensă, pentru că eu cred că e o recompensă pentru cineva care nu-și face treaba. Ar trebui să existe pentru a stimula și țările care se, a, au o bună disciplină bugetară și care respectă criteriile de la Maastricht. Mulțumesc! Mulțumesc! Nimeni nu mai dorește să pună întrebări, dar am eu o întrebare suplimentară în plus de întrebări, de, de, față de întrebările domnului Herbrandi, și anume cine plătește până la urmă? Mi-amintesc că vag, nu știu dacă mai stau lucrurile așa, dar a existat o, o, o situație în Italia, nu știu cine plătește acolo, guvernul. Cred că guvernul, dar poate comisia ar putea să ne spună ceva despre această situație și uh, Aici aș dori din nou să dau cuvântul reprezentantului curții. Bine, sunt doi membri ai curții care ne stau la dispoziție ca să răspundă. Dar voi da uh, cuvântul uh, celui, celui care a făcut introducerea. Uh, vă rog. Am question raised to the court. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului, membrilor în comisie și comisarului pentru com- cooperarea excelentă din anul 2010 în toate domeniile. Aș dori de asemenea să subliniez încă o dată concluziile cele mai importante pe care am putut să le tragem după această uh, auditare în 2010. Nu e vorba de remarci noi. În ceea ce privește sistemele de control, atâta timp cât ele nu funcționează bine, uh, ele sunt în continuare supuse irregularității tranzacțiilor. Important este să îmbunătățim sistemele și, să, și sistemele de control, IACS-ul și în ceea ce privește întrebarea domnului Stas, da, vom face uh, un follow-up al raportului curții. În ceea ce privește întrebarea domnului Fielner sau comentariile lui, putem spune că în 2010 pentru finanțare am folosit un eșantion, apoi uh, vom extinde această practică. Eșantionul pentru 20, deci pentru 20 și 38 de tranzacții putem spune că Uh, acest, uh, rezultatele au fost destul de bune în ceea ce privește marja de eroare. În general, la majoritatea verificărilor, rata de eroare era sub 2% pentru 39,7 miliarde de euro. În ceea ce privește ACS-ul în totalitate, curtea nu a putut să tragă concluzia că cu 95%, pentru 95% din uh, tranzacții er- rata de eroare a fost sub 2%. Mă refer aici la paragraful 3.17. În ceea ce privește anul viitor, adică de fapt 2011, Curtea a decis să aibă două eșantioane, unul pentru IACS și unul pentru uh, cele două fonduri, um, incluzând, bineînțeles, și pescuitul și protecția consumatorului, ceea ce înseamnă că vom avea două eșantioane, deci vom avea două audieri. Poate că domnul Fielner o să fie mai mulțumit anul viitor de concluziile noastre. În ceea ce privește cazul în care a implicat untul, acesta a fost inclus în eșantionul nostru. Am discutat cu comisia această problemă. Acest caz așadar apare în raportul nostru anual, deci nu aș vrea să-l mai repet încă o dată. Pot să vă spun însă că după ce am primit toate informațiile de la statele membre, Curtea a trimis mai departe cazul la Olaf. Curtea are motive să tragă concluzia că este nevoie de un sistem mai bun de supraveghere pentru ca legislația Uniunii să fie pusă mai bine în aplicare. Statele membre au și ele un rol important de jucat. Unii operatori din statele membre nu acționează independent, ci mai degrabă ca agenți um, neindependenți și de aceea ar trebui să existe o mai bună consultare între diferitele autorități De multe ori s-a încercat eludarea legii, iar o, o tranzacție independentă este scopul nostru final. În acest caz, Curtea consideră că este important să nu uităm că substanța trebuie să fie mai importantă decât forma. Acesta este un concept extrem de important pentru auditori, mai ales atunci când se examinează tranzacții complexe sau o serie de tranzacții. Aceasta înseamnă că Trebuie să determinăm substanța economică a unor tranzacții mai degrabă decât să facem o analiză simplistă a formelor juridice. Da, aș spune de asemenea și că în ceea ce privește transportul de camioane, uh, câteodată Câteodată există îngrijorări cu privire la aceste, la aceste tranzacții, dar în 2009 lucrurile au fost deja, au, fost, au stat mai rău decât acum. În raportul nostru special am menționat că, în cazul untului, într-adevăr, de care vorbeam și înainte, transparența a lăsat de dorit. Comisia a dat un răspuns uh, foarte pertinent, spunând că este nevoie de mai multă transparență în procedurile ca acestea. Poziția noastră este destul de evidentă. În final, domnul Cioloș a spus că propunerea de reduceri din 2013 încolo Uh, este, va deveni o realitate. Într-adevăr, curtea trebuie să spună ceva despre propunerea în stadiul său actual. Noi vom da un aviz pe această propunere anul viitor. Eu personal pot să vă spun de acum că Comisia a preluat deja recomandările curții făcute înainte și mi se pare că acest lucru este un lucru bun mai ales în ceea ce privește fermierii activi, agricultorii activi și uh, cei uh, care se ocupă de agricultură organică. Acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului uh, Creta. I understand the quick question to you, to Mr. Alanisa. Îi dăm uh, cuvântul domnului Bun, <laughs> știți cum este Houston, mă auziți, avem o problemă. Am înțeles că problema untului, transportului dintre Italia și Germania uh, creează probleme. A fost un exemplu. Nu mai este acum un uh, exemplu, este chiar un caz de care se ocupă Olaf. Și Comisia dorește să uh, creeze o mai mare transparență. Când uh, ați decis să trimiteți acest caz uh, către Olaf? Pentru că eu credeam mai de grabă că putem să dăm acest caz ca un exemplu. Domnul Crichten, doriți să comentați? Așteptăm răspunsurile din țările de jos și după aceea uh, vom uh, declanșa eventual o investigație. Mulțumesc, domnul Creta. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc. După cum a spus și colegul meu înainte, atunci când am scris raportul, cazul nu fusese încă transferat la Olaf, pentru că așteptam răspunsurile din partea Italiei și țărilor de jos. Acum a fost transmis la Olaf. Însă aceasta nu are nicio implicație pe cazul ca atare. Concluzia curții este foarte clară. S-a încălcat uh, dreptul comunitar în două feluri. În primul rând, acest uh, unt a fost uh, importat fictiv în Italia. De fapt, niciodată nu a depășit granițele, vama, deci a fost importat numai pe hârtie, nu a existat un import real, acest unt nu a călcat pe teritoriul italian. Deci, regulamentul cere ca untul să fie importat. După cum știți, auditorii au o regulă după care funcționează, preferând substanța asupra formei, după cum ziceam înainte. Poate că a fost formal importat, dar în substanță nu a fost niciodată importat. Al doilea punct în care se încalcă legislația este că această, acest un n-ar fi trebuit să fie revândut pe piața internă, adică pe piața germană în cazul acesta. A doua încălcare acum, deci. Întrebarea este dacă a fost uh, sau nu formal vândut pe piața internă a Germaniei de către importatorul italian, pentru că aceasta s-a întâmplat de către un importator olandez. Acest importator uh, era doar un agent în licitația, în licitația la care a participat Italia. Deci, de fapt, ar fi trebuit să fie importat în Italia și nu ar trebui să, să fi fost revândut pe piața Germaniei. Aici există clar o încălcare a dreptului comunitar. Nu există niciun dubiu asupra acestui fapt în ochii curții. Ați pus de asemenea și o întrebare și ați făcut mai multe com- uh, comentarii despre faptul că au existat multe erori în dezvoltarea rurală față de primul pilon. Este adevărat. Și este chiar mai adevărat, după cum uh, vedeți, pentru că, după cum ați văzut înainte, Curtea a identificat uh, o rată de eroare de 0,7% care este menționată la aliniatul 3.17 și care este legată de dezvoltarea rurală. Deci, amploarea uh, erorilor în domeniul dezvoltării rurale sunt în este în continuare mult mai mare decât suntem chiar noi conștienți. Suntem foarte con- convinși de aceasta. De ce? În general e foarte simplu de explicat și după aceea, sigur, când intri în detalii e mai complicat. Dar, în general, se poate spune că, pe de o parte, avem un sistem simplu cu, în primul pilon, avem atâtea hectare, ai dreptul la atâtea plăți directe, plăți unice, faci, se face multiplicarea, se face mulțirea și e simplu. Un sistem simplu de administrat în același timp, însă la dezvoltarea rurală este mult mai complicat pentru că ea se referă la o varietate de domenii, de forme de intervenție, de la agromediu, agromediu la infrastructură, păduri, deci silvicultură sau ajutoare pentru alte tipuri de activități. Deci, într-un regulament cadru în care lucrurile în detaliu sunt complicate și mai multe obiective, există mai multe oportunități, mai multe ocazii să comiți erori. De aceea, rata erorilor este mai importantă în zona rurală, în domeniul dezvoltării rurale și aceasta probabil va continua de acum încolo. Îmbunătățirea situației în acest domeniu depinde de o administrare mult mai atentă a schemelor de dezvoltare rurală de către statele membre. Dar aceasta va lua timp. IAX-ul a fost aici de zeci de ani, îl avem, s-a îmbunătățit în ultimii ani și acum a ajuns, să spunem, la o funcționare bună, destul de complet deja sistemul respectiv, dar nu perfect, după cum spuneam, LPIS-ul este în continuare un sistem uh, în care există multe erori. Măsurătorile, de asemenea, sunt mai complexe și sunt de aceea și ele mai mult supuse erorilor decât alte domenii. Nu cred însă că putem face prea multe în acest domeniu. Un alt com uh, comentariu cu privire la întâlnirea tripartită. Curtea nu este în favoarea întâlnirilor tripartite din motivul următor. Noi audităm uh, comisia. Deci responsabilitatea finală pentru uh, managementul bugetului este la comisie. Deci persoana sau instituția auditată, deci entitatea pe care o auditează curtea este comisia, deci nu statul membru. Pentru că comisia prezintă bugetul, iar noi vă dăm avizul despre executarea bugetului de către comisie. În final, noi vorbim cu Comisia, deci noi suntem într-o întâlnire bilaterală în acest context. Bineînțeles că trebuie să ne întâlnim și cu statele membre. De fapt, ne întâlnim cu toate statele membre, le scriem, primim răspunsuri de la statele membre în scris și folosim toată această informație. Însă, când o parcelă a fost măsurată greșit, nu cred că o reuniune tripartită ar putea modifica acest lucru. Știți că, de exemplu, au fost declarate 3 hectare în loc de 2,5 Chiar dacă statul membru participă la reuniunea tripartită, nu se va îmbunătăți faptul că măsurătoarea e eronată statele membre au răspunderea, uh, trebuie să-și asume răspunderea, trebuie să ne dea de asemenea și un răspuns în scris. Deci nu văd ce ar putea să aducă în plus o reuniune tripartită. Dacă ar fi să revenim la cazul untului, ar trebui să avem, de fapt, o reuniune în patru părți. Comisia, Germania, Italia, plus Olanda și plus Curtea, de fapt, cinci, uh, o reuniune în cinci. Aceasta ar crea foarte multă confuzie și nimeni nu mai știe care e adevărul până la urmă. Concluzia este, deci, că, de fapt, curtea trebuie să scrie, să redacteze concluzia și faptul că suntem 2, 3 sau 5 uh, nu schimbă concluzia noastră pentru că faptele sunt clare atunci când sunt clare. Iar scopul curții este să caute fapte clare numărul persoanelor la masă nu joacă un, important, un rol important atunci când e vorba de fapte. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Merci, uh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspunde la uh, numărul mare de întrebări care mi-au fost adresate pentru a clarifica din punctul nostru de vedere lucrurile. În ce privește dezvoltarea rurală? Recunosc și am spus-o și în intervenția mea dacă vorbim de un nivel de eroare cu um, materialitate care să fie semnificativă în politica rurală, asta ține de Fondul de Dezvoltare Rurală și acest lucru se reflectă și în concluziile curții. În ce privește plățile directe, există fondul de garanții agricole, FEOGA, și uh, aici statisticele statelor membre demonstrează că uh, suntem sub nivelul de 2%. Eh, în ce privește dezvoltarea rurală, Curtea a identificat o rată de eroare mai mare, dar am menționat acest lucru în intervenția mea. Chiar și aici există o ameliorare semnificativă în ultimii ani Comisia a luat uh, măsuri deja de 2 ani pentru a îmbunătăți statisticile și, pe de altă parte, pentru a clarifica regulile de control și pentru a reduce numărul de erori. Și se observă deja o eroare de 0,7%, cum s-a spus deja, și uh, ele încă nu au avut, uh, fost a fost în vederea curții în ce privește materialitatea. Și a fost o eroare de legalitate, dar nu o eroare materială. Ă, oricum, acești ă, bani ă, au fost cheltuiți și controlul se efectuează în aceeași modalitate și pentru restul banilor. Deci, chiar Ținând seama de aceasta, nivelul de erori pentru dezvoltare rurală a scăzut. Dar uh, există și un nivel pornind de la care, și am spus acest lucru și anul trecut, specificitatea măsurilor care au fost luate în domeniul dezvoltării rurale și care uh, sunt acceptate de către Consiliu și de către Parlament, obiectivitatea lor este de um, a se plia pe specificitatea locală, pe specificitatea regională. Iar aceste măsuri nu pot fi simplificate mai mult fără a crește riscul de atingere a obiectivelor politice urmărite de aceste măsuri. Deci este un nivel de complexitate um, de care trebuie să ținem seamă pentru a țin, uh, respecta specificitatea zonelor rurale. Și agențiile guvernamentale uh, au ca obiectiv încurajarea agricultorilor de a aplica aceste practici agricole specifice pentru menținerea biodiversității, calității solului și așa mai departe. Iar în ce privește perioada viitoare de programare, după cum am spus deja, am luat măsuri pentru a uh, face, uh, a facilita controlul deci uh, trebuie să avem indicatori care să măsoare rezultatele și în același timp uh, am luat măsuri pentru uh, ameliorarea sistemului uh, IACS uh, pentru uh, aplicarea măsurilor. Și vom continua uh, să acționăm în acest sens. Uh, am fost întrebat de ce există această diferențiere între fondurile structurale și fondurile de dezvoltare rurală în ce privește uh, nivelul uh, erorilor. Eu cred că uh, am încercat să aliniem la maximum măsurile de dezvoltare rurală la posibilitățile de control prin sistemul IACS, sistemul de administrare integrată și control. Și eu uh, vreau să vă spun, a spus-o și domnul Creten, că în legătură cu uh, parcelele există mm, zeci de milioane de parcele la nivelul uh, Uniunii Europene. Sigur că există o bază de date pe care am alcătuit-o în baza declarațiilor agricultorilor și că noi putem să facem verificări în baza unor eșantioane reprezentative, dar nu uh, putem aprecia și uh, calitatea uh, cheltuielilor. Deci noi ne bazăm în continuare pe sistemul IACS și de asemenea um, Curtea de Conturi face asemenea verificări prin sondaj pe eșantioane. Noi putem identifica de la un an la altul rapid posibilele erori și putem aplica inclusiv corecții financiare. Pentru că atunci când detectăm o problemă sistemică, aplicăm corecții financiare pentru ansamblul sistemului și ca atare putem avea în vedere măsuri de îmbunătățire a calității controlului și pentru pilonul 2. Deci, eu cred că sistemul de control de care dispunem și măsurile preventive pe care le luăm pentru a îmbunătăți sistemul de control și în același timp aplicarea unor corecții financiare Eh, care sunt eh, proporționale cu gravitatea erorilor pe care le constatăm în sistem, duc eh, la posibilitatea ca de la un an la altul să ne dăm seama unde sunt problemele și să încercăm să le evităm. Eu cred că pe o perioadă de câțiva ani um, putem să um, ne bazăm și pe certificările pe care le primim pe plan național și um, inclusiv în ce privește fondul de dezvoltare rurală. Toate aceste măsuri, toate aceste reguli ne permit să supraveghem mai atent ce se întâmplă de la un an la altul și să putem uh, corecta problemele din mers când ele apar, să nu le transformăm, transferăm de la un an financiar la altul. În ce privește recuperările? Și aici am menționat în intervenția mea introductivă că noi, conform observațiilor primite de la Curtea de Conturi, și um, a raportului din partea domnului Hatzimarkakis de anul trecut, am încercat să uh, aplicăm măsurile pentru îmbunătățirea situației recuperărilor. Bineînțeles, Comisia are responsabilități din acest punct de vedere și trebuie să știți că volumul recuperărilor a crescut, acest procentaj 50%, 50% pe o perioadă de patru ani sau pe opt ani în anumite cazuri specifice, statele care nu au recuperat 50% nu uh, mai pot uh, beneficia de uh, fonduri. Noi colaborăm cu statele membre. Nu putem să acționăm numai singuri, dar acest procentaj 50%, 50% demonstrează că statele sunt acum mai încurajate să recupereze banii și în felul acesta se ameliorează situația. De la început început, noi nu am avut decât 25% recuperări realizate de statele membre și um, acum, pe o perioadă de patru ani, avem peste 40% uh, spre 50% recuperări. Deci uh, vom trece la un moment dat la sistemul de 100%. Dacă statele membre uh, demonstrează că nu sunt în stare să recupereze, atunci Comisia va recupera până la 100%. Deci, în felul acesta, statele membre vor fi încurajate să acționeze. Deci există asemenea diferențe între uh, ceea ce calculează statele membre uh, ca fiind corecții aplicate și recuperări aplicate și ceea ce Comisia constată. Să luăm caz, de exemplu Greciei. Statele membre detectează ca erori uh, uh, la nivelul beneficiarului final, în timp ce Comisia acționează privind uh, erorile sistemice. De aceea există diferențele. Avem un plan de acțiune privind Grecia, pentru că noi am constatat erori sistemice în baza de date și ca atare, în baza de date LPIS și statele membre nu au reușit să detecteze aceste erori. De aceea Comisia a fost cea care a, s-a sesizat și de aceea facem diferența între ceea ce constată statele membre ca fiind sume de recuperat și ceea ce constată Comisia pentru că atunci când identificăm o eroare semnificativă în calitatea bazelor de date privind parcelele de pildă, controlul care se face la fața locului, constatăm că utilizarea banilor europeni a fost afectată, atunci recuperăm acești bani. Iar statele membre trebuie să plătească și în același timp trebuie să își corecteze baza de date. Și um, acest sistem este până la urmă stimulativ, incitant pentru că până acum nu exista obligația de a bloca plățile blocarea plăților se făcea doar în anumite situații conjuncturale. Nu efectuăm plata. Dar dacă eroarea rămâne în sistem, uh, uh, chiar dacă facem plata, problema rămâne. Acum aceste uh, corecții financiare, um, încurajează până la urmă și statele membre să își îmbunătățească sistemul. Și acesta a fost cazul Greciei, României, Bulgariei și în urma auditării noi am putut constata că situația s-a îmbunătățit. În ce privește recuperările, deci, am menționat măsurile legate de uh, trecere la sistemul de la 50%, 50% la sistemul de 100% și statele membre uh, au înțeles ceea ce trebuie să recupereze uh, mai bine. Dar, bineînțeles că ă, aici depinde și de legislația națională, pentru că trebuie să fie luate decizii în justiție și aplicarea legislației naționale înainte ca noi să putem acționa în numele Comisiei pentru a efectua aceste recuperări. Deci uniformizarea dispozitivelor ă, este oarecum limitată. Sigur că noi străduim să uniformizăm uh, din acest punct de vedere dispozitivele, dar nu putem să uh, ne substituim justiției în anumite statele membre. Ați menționat Italia, Spania, lucrurile trenează de câțiva ani și uh, nu putem acționa înainte de a aștepta ca justiția să se pronunțe și trebuie ca legislația națională să se aplice, de pildă, în cazul unei insolvabilități. Bun. Acesta este deci contextul în care acționăm, este un fel de gestiune partajată și ă, trebuie să recunoaștem că există anumite limite ă, care țin de legislația națională. În ce privește untul? Aici și pentru a reveni și la problema întâlnirii tripartite eu nu am uh, cerut uh, întâlniri tripartite acolo unde lucrurile sunt evidente în urma controlului la fața locului. Dar uneori există situații în care trebuie să interpretăm legea. Comisia Europeană aplică legislația care a fost adoptată de către Consiliu și de către Parlament și în baza acestei uh, reglementări noi decidem dacă uh, trebuie să existe o recuperare sau nu, dacă a existat o eroare materială sau nu. Și există cazuri frecvent, tocmai pentru că este vorba de gestiune partajată, că trebuie să ne întâlnim Comisia cu statele membre care au aplicat reglementările europene, uh, numai că uh, aplicarea a fost poate greșit interpretată de către statele membre și trebuie să clarificăm cât mai repede lucrurile acolo unde există o problemă de interpretare. Deci, uh, erorile au fost depistate în baza controlului la fața locului, dar să știți că acest dispozitiv este aplicat deja de către curte în cazul fondurilor structurale. Și de asemenea, în ce privește dezvoltarea uh, regională, noi trebuie și a fondurilor structurale, noi trebuie să operăm în felul acesta. Dacă argumentele care au fost menționate de domnul Creten ar fi valabile pentru politica agricolă comună, de ce nu ar fi valabile pentru politica de coeziune? Pentru că noi am cerut doar să existe un tratament egal pentru fondul de coeziune. Și doar Uh, nu în fiecare an, dar acolo unde identificăm necesitatea ca lucrurile să fie mai bine clarificate și cât mai repede posibil. Iar în ce privește untul, poziția comisiei a fost că nu a existat o forțare a legii, a reglementărilor. Statele membre care au fost implicate, operatorii care au fost implicați, au respectat legea și de aceea noi nu am considerat că uh, trebuie să declanșăm demersurile pentru recuperarea acestor bani. Pentru că um, a fost utilizat acest uh, dispozitiv al trocului când există un stoc. Uh, se vinde o parte din acest stoc pentru a finanța după aceea o activitate. Eu cred că acest dispozitiv va fi îmbunătățit începând cu 2014, va fi aplicat. În 2012-2013 nu a fost aplicat încă, pentru că ă, banii au putut să fie utilizați direct. Dar, oricum, din 2009 începând, ă, ă, regula de a evita o revânzare pe plața națională unde a fost făcut troctul, a fost introdusă pentru a evita ca untul uh, să uh, revină pe piața internă, acolo unde se aplică în clipa de față noul program. Dar operatorii au respectat legislația așa cum a fost ea gândită, aceasta este opinia Comisiei, și uh, untul din Germania a finanțat programul din Italia și acel operator italian a putut să se servească de uh, acei uh, bani. Deci el, faptul că el a vândut uh, untul uh, nu trebuia să-l împiedice să ajungă uh, pe piața germană sau în altă parte, pentru că era regula pieții interne comune care funcționa. Deci el a putut să își uh, financeze uh, programul și untul într-o situație de criză a ajuns până la urmă pe piață unde era necesar. Deci eu cred că regulamentul așa cum era definit atunci a fost respectat. Sigur că uh, aceste reglementări aveau anumite puncte slabe care trebuie să fie îmbunătățite, dar această îmbunătățire se face deja pentru că programul se va schimba în totalitate în anii viitori. Deci aceasta este interpretarea noastră. Uh, uh, da, domnul Fellner, se referise și la complexitatea reglementării. Bine, vom mai avea ocazia să mai discutăm uh, asta uh, la propunerile legislative, dar în legătură cu ecologizarea, noi am uh, propus cele mai simple măsuri posibile, vom utiliza acelea dispozitiv de control la fața locului ca dispozitivul actual pentru plățile directe și controlele se vor realiza în aceeași perioadă. Deci am încercat să reducem cât am putut mai mult complexitatea sistemului, dar știți că spuneam și în intervenția mea anterioară, trebuie în primul rând să administrăm corect banii europeni, dar trebuie și să încercăm să obținem rezultate. Și aici domnul Stas se referise la eficiența politicii calitative. Noi dispunem de evaluări și facem aceste evaluări uh, nu doar de fiecare dată când realizăm controlele la fața locului, ci și de fiecare dată când pregătim o reformă, când încercăm să îmbunătățim sistemul de susținere pentru agricultori, ajutoarele pentru agricultori și să, evita, să evităm cazuri ca cele la care v-ați referit. Acum, pentru uh, acest caz cu bumbacul, bine, aici este o problemă specifică. Avem uh, Uh, plăți specifice pentru anumite producții, dar în general plățile directe, după cum știți, am, avem un sistem decuplat, chiar dacă drepturile de plată sunt f- calculate în funcție de numărul de hectare, plățile nu se fac la hectar, ci pe baza veniturilor agricultorilor și de aceea, în mod normal, uh, Bun, acum au o marjă de manevră suficientă pentru a negocia cu proprietarii terenurilor dreptul de închiriere a terenurilor fără să se facă referire la o subvenție, pentru că această subvenție nu e uh, legată de uh, hectar, ci e, legat, e legată de un drept al celui care, plăte, care uh, lucrează terenul, deci nu neapărat de proprietar. Deci aici avem o ameliorare și cu sistemul de plăți propus pentru după 2014 se identifică mult mai bine tipul de ajutoare, pentru că avem o susținere specifică pentru tineri, alta pentru micile exploatații, alta pentru cei mai defavorizați. Uh, toate acestea fac uh, ca acest, această susținere să fie mai bine țintită și să nu fie prea generală ca să nu se mai ajungă la astfel de cazuri, ca cel pe care l-ați menționat dumneavoastră. Acum, uh, în problema recuperărilor, cred că, da, deja m-am referit la ea. Yeah? Bun, măsurile de mediu în domeniul agricol am explicat de ce acestea sunt cele mai complexe, sunt mai complexe, dar și aici se înregistrează îmbunătățiri în ce privește recuperările, domnule Stas, am explicat și de ce avem această diferență între ceea ce constată statele membre și, în ce, în, și ceea ce noi reușim să recuperăm. Acum, în, cu privire la transparență, vă mulțumesc că v-ați referit la acest subiect. Vă asigur că e o chestiune care pentru mine rămâne una esențială. Și e vorba, până la urmă, de a da posibilitatea contribuabililor să știe unde merg banilor. Comisia Europeană pregătește o nouă legislație care ține cont de observațiile Curții de Justiție Europene E vorba și de drepturile pentru persoanele fizice și e vorba și de respectarea dreptului la viața privată a persoanelor fizice, dar asta nu ne va împiedica să găsim un, un dispozitiv care pentru societăți sau pentru mari beneficiari să prevadă mai multă transparență și pentru 2012 vom face o propunere de lege în acest domeniu doamnă Ivanova, în ce privește cofinanțările pentru țările în situație dificilă. Faptul că sporesc aceste cofinanțări nu schimbă cu nimic calitatea și numărul controlelor. Bugetul rămâne același. Noi nu uh, creștem bugetul total pentru de dezvoltare rurală, ci doar nivelul de cofinanțare. Deci tipul de control, intensitatea controlelor rămâne același și nu înseamnă că dacă nivelul cofinanțelor e mai ridicat, avem nevoie de mai multe controle, pentru că avem în continuare eșantioane reprezentative calculate pentru tipurile de control. Dumneavoastră spuneți că nu trebuie răsplătite țările care funcționează mai bine, dar acest nivel de cofinanțare mai ridicat nu e acordat neapărat țărilor uh, care administrează în prost banii, ci țărilor care au probleme economice și am demonstrat că nu din cauza că Grecia a avut probleme economice în ultimii doi ani, noi nu am fost exigenți cu controle și aplicarea corecțiilor financiare, deci nivelul cofinanțării e una și calitatea controlelor și exigența controlelor e alta. Deci nu pentru că există acest uh, nivel de cofinanțare vor fi noi mai puțin exigenți cu aceste țări și am dovedit deja acest lucru cu Grecia, cu România, cu Bulgaria, de altfel și cu toate celelalte țări în care au existat probleme. Bun, și cu asta cred că am reușit să răspund tuturor întrebărilor. A fost și problema cotelor de lapte în Italia dacă e plătit uh, de uh, guvernul uh, italian sau de cine. Răspuns, în acest caz, Comisia a cerut deja Italiei să recupereze banii conform regulii 50%-50%, însă monitorizăm îndeaproape întreaga procedură juridică din Italia pentru ca statul să recupereze banii de la producători. Există deja recuperări care au fost făcute, însă există și încă procese pe rol, pe rolul instanțelor și autoritățile naționale încă n-au clarificat lucrurile cine anume trebuie să plătească și cât. Atunci, în acest moment, Comisia nu poate face mai multe, însă noi menținem presiunea și monitorizăm îndeaproape cu autoritățile italiene situația și de altfel ă, asta se întâmplă și în Spania, pentru că mm, adesea lucrurile trenează în justiție și până când nu există o, o hotărâre finală a instanței, noi nu putem face nimic, dar după aceea lucrurile se vor rezolva. Mulțumesc, doamna Gresle are cuvântul. Dar uh, problema uh, cotelor la lapte și cu, eventual cu fraudele, poate am avea o listă, am putea avea o listă cu toate ca, cazurile de fraude și de probleme cu cotele la lapte în statele membre. Că mă pot uh, gândi și la un caz din Spania, tu te-ai referit la un caz din Italia, de aceea ar fi bine ca să avem o listă pentru urmarea lucrărilor noastre. Mulțumesc, domnule comisar, întreabă domnul președinte, e posibil acest lucru? Răspuns. Da, e posibil și vă vom furniza aceste date, dar și aici, cu situația din momentul actual, vedem ce am recuperat, ce mai rămâne de recuperat și ce se întâmplă cu analiza cazurilor care încă se află pe rolul instanțelor din statele membre. Mulțumesc, spune președintele. Dacă cineva mai are comentarii în legătură cu răspunsurile oferite, sigur, domnul Fielner. Dar am, întreb dacă alți membri doresc să ia cuvântul mai întâi. Nu, se pare că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Atunci, domnul Fielner, pentru remarcile în încheierea discuției. Be brief, I... Mulțumesc, foarte pe scurt. Cred că am ascultat uh, o, o discuție foarte interesantă pe mai multe teme. Mi s-a părut extrem de bine, de asemenea, și să învățăm mai multe despre implementare, despre sancțiuni, despre diferențe și despre cum uh, vede Comisia aceste aspecte. Faptul că există și diferențe în cadrul aceleiași uh, domeniu, să spunem, de aplicabilitate. Cred că va trebui să mai vorbim însă despre unt altă dată. Trebuie spus că, sau de fapt, Poate că ar trebui să mai discutăm și despre reuniuni tripartite sau nu. Am uh, auzit ce a spus curtea despre faptul că preferă reuniunile bilaterale decât cele trilaterale sau cele în patru sau în cinci. Dar trebuie să vă spun că eu mai degrabă sunt de părerea comisiei. Cred că ar fi poate mai util Dacă funcționează aceasta în alte domenii, de ce n-ar funcționa în agricultură? Văd că multă lume e foarte mulțumită de această formație. Dar poate că nu asta este neapărat uh, problema și nu se rezolvă problema untului cu această soluție. Când citim uh, răspunsurile comisiei, în care comisia spune foarte clar că în cazul untului comisia nu vede nicio bază pentru recuperarea sumelor în cauză. Înțeleg că este greu să constați dacă este o eroare materială sau fraudă. Dar aici curtea spune este fraudă, comisia spune este business as usual. Deci eu cred că dacă litera legii ar fi fost urmată, ar fi fost bine, numai că aceasta este atât de slabă încât sistemul, după cum ne spune curtea, este foarte ușor de uh, depășit, de, de, de eludat. Deci, oricum o fi, cred că ar trebui să discutăm mai mult despre astfel de cazuri. Eu aș vrea să aflu mai mult despre acest caz, aș vrea să citesc mai mult despre el înainte să discutăm despre detalii. Eu zic că ar trebui să-l înțelegem întâi mai bine. Dar cred că a fost o discuție foarte bună. Eu cel puțin uh, consider că s-a pus o bază importantă pentru a putea trage concluzii. Mulțumesc tuturor! I couldn't uh, agree more. I think... Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, cred că a fost o discuție foarte bună. Mulțumesc tuturor, mulțumesc membrii curții, mulțumesc comisiei pentru că au participat la discuție și cred că cu aceasta am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 In case somebody likes to continue the în caz că cineva dorește să-și continue conversațiile, îl rog să iasă afară și să continue afară. Aș vrea să continuăm cu punctul 7. And I would like to give Aș dori a Aș dori să rog pe toată lumea să ia loc. The, I give the floor to Mr. Kubik, please. Aș vrea să dau cuvântul domnului Kubik din partea Curții Europene de Conturi, care să ne introducă raportul despre lapte și fructe în școli și eficiența sa. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați în Parlamentul European, domnilor și domnilor. Curtea Europeană de Conturi a întocmit un audit a, uh, pentru a vedea eficiența a două scheme finanțate de către UE, laptele în școli și fructele în școli. Permiteți-mi să vă prezint acum concluziile și recomandările noastre. Schema laptelui a fost finanțată de Uniunea Europeană în timp de peste 30 de ani. Pe scurt, ea ne permite să vindem uh, lapte și produse lactate la, predu- la prețuri reduse copiilor din școli. Faptul că laptele, iaurtul sau brânza sunt oferite copiilor ca parte a meniului la școală, la cantină sau faptul că sunt servite în afară, aceasta este școala, uh, este o alegere făcută de fiecare școală. Fiecare școală din Uniunea Europeană poate participa în această schemă. Schema fructelor este nouă, a fost lansată în 2009 și are următoarele caracteristici. Trebuie să existe o strategie națională pentru schema fructelor, distribuirea fructelor și a legumelor este gratuită în principiu, ea are loc în afara meselor normale la cantină și trebuie să fie completată de activități pedagogice. Ambele scheme au aceeași abordare de bază și anume doresc să aibă, să atingă două obiective. În primul rând, o stabilizare a pieței, adică obiectivul de piață, și să promoveze o alimentație sănătoasă, obiectivul nutriție și sănătate. Ambele scheme vor avea un impact uh, dublu. În primul rând, pe termen scurt, pentru a îmbunătăți consumul de produse subvenționate de către tineri, făcând disponibile aceste produse în școli, și pe termen lung, o influență educațională, contribuind la dezvoltarea unor um, obiceiuri de alimentație sănătoasă. Permiteți-mi să subliniez că, având în vedere ultima variantă a schemei fructului, fructelor, auditul nostru s-a concentrat pe lapte, care a fost uh, suplimentat, de asemenea cu un, uh, acesta audit a fost suplimentat de un, o revizuire comparativă a sistemului. Și ne referim aici și la termen scurt și la perspectiva pe termen lung. Pe termen scurt, impactul nu este eficient. Uh, neapărat. Este neatractiv pentru beneficiar din cauza ratei joase de subvenționare combinată cu sarcina administrativă. În plus, această schemă suferă de un efect uh, foarte grav din, part, din cauza îngreunării transmiterii produselor în lanțul schemei respective. Și uh, distribuția se face prin cantine, distribuirea, în legătură cu mesele periodice. Deci, în majoritatea cazurilor, această masă este de obicei inclusă în meniul de la cantină fără subvenție. Pentru, în ceea ce privește impactul pe termen lung uh, și influența sa educațională, Curtea consideră că în momentul de față schema nu ține cont de obiectivele educaționale și nu este coerență la nivelul ambițiilor educaționale și felul în care este implementat de asemenea nu este armonizat. Au fost uh, introduse câteva măsuri, dar nu într-o manieră vizibilă. Să ne uităm înapoi. În 1999, Comisia a recomandat Consiliului ca această schemă să fie anulată din cauza că nu avea o valoare adăugată uh, considerabilă în comparație cu costurile. Decizia Consiliului a fost însă să pestreze acest program și deși au avut loc o serie de schimburi pozitive din 1999 încoace, problemele importante pe care vi le-am menționat au rămas în continuare nerezolvate. Pe de altă parte, aș dori să subliniez că noi considerăm că majoritatea slăbiciunilor uh, pe care le-am identificat în ceea ce privește laptele în școli au fost notate și, măcar în parte, au fost luate în considerare de către comisie în planificarea schemei fructelor pe viitor. Ca rezultat, avem în schema fructelor în școli un model standardizat de distribuire care este gratis și se face în afara cantinelor. De asemenea, măsurile educaționale acompaniatoare au fost uh, de asemenea organizate și joacă un rol important în schema fructelor și ar trebui, așa cum se prevede prin regulamentul Comisiei, să se asigure de o implementare de succes a acestei scheme. Este însă prea devreme să putem evalua eficiența acestei scheme, putem însă să ne gândim că va fi mai ușor să ne atingem obiectivele pe termen scurt și lung în acest context. Având în vedere impactul limitat al schemei de lapte, viitorul schemei și dacă sau nu aceasta ar trebui să fie păstrată, aceasta ar trebui să depindă totul de reforme considerabile care însă să se refere și la slăbiciunile care au fost identificate până acum. Reformele ar trebui să se bazeze pe următoarele Uh, ca, ca considerații. Dacă schema laptelui trebuie să aibă un impact cu adevărat pe volumul de lapte consumat în școli, atunci, școli, atunci subvenția pe kilogram ar trebui să fie crescută până la nivelul la care laptele ar putea să fie distribuit fără costuri. Permiteți-mi să subliniez că această recomandare nu ar duce automat la o creștere a cheltuierilor UE. din contră, aceasta însemna o concentrare a resurselor pe o populație mai, deci pe un grup de persoane mai redus. Și această, acest grup trebuie să fie determinat în ceea ce privește nevoile nutriționale. În al doilea rând, trebuie să fie luate măsuri pentru a limita um, dificultățile pe care le avem în distribuirea în cantine pentru ca să ne asigurăm și de o vizibilitate importantă atunci, de asemenea, trebuie spus că cele două scheme ar trebui să aplice mai armonizat evaluările care se fac cu privire la măsurile de, eh, educaționale. Dacă aceste măsuri se dovedesc importante, atunci posibilitatea eh, de a cofinanțare UE atunci ar fi din ce în ce mai mare. În plus, ar trebui să existe o coordonare mai puternică și o sinergie mai mare între cele două scheme pentru a ne asigura că ele prezintă o abordare armonizată a nutriției și că sunt bine uh, gestionate. Eu personal consider că această schemă poate fi modificată în așa fel în, încât să devină mai eficientă și să aducă mai multă valoare pentru fondurile europene. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Domnul Itala, raportorul. Mulțumesc foarte mult. Raportul Curții de Conturi uh, este cât se poate de sugestiv și este destul de simplu să tragem concluzii pe marginea lui. nu uh, a existat vreo influențare asupra echilibrului pieței și nici uh, vreo eficiență în ce privește, eficientizare în ce privește atingerea obiectivelor alimentare. Această subvenție pentru programul acesta este prea uh, mică, costurile administrative sunt prea mari. Eu m-am interesat de acest uh, domeniu în momentul în care am citit în orașul meu natal un articol din presa locală. Aici s-a decis uh, la un moment dat ca programul să fie oprit pentru că directorul uh, școlii pur și simplu nu a mai avut chef să solicite banii pentru administrarea programului pentru că erau prea puțini iar efortul prea mare și au existat și asemenea în alte locuri din Europa asemenea reacții. Deci a fost ca un fel de uh, contaminare până la urmă pe plan european. Deci, ce putem constata. Sigur, oprirea programului este o posibilitate, dar din nefericire bunul renume al programelor europene ar avea de suferit. Pe de altă parte, am putea îmbunătăți programul. În țara mea natală, oricum, copiii consumă mult lapte, nu ar fi nevoie de o subvenție în acest sens. Poate că în alte țări situația este diferită și atunci ar trebui ca acest program să se concentreze pe acele regiuni unde el încă este necesar. Altfel, cred că ar trebui să renunțăm la acest program. Comisia. You presume rightly, Mr. Da, din partea Comisiei de asemenea o intervenție și eu doresc să mulțumesc uh, domnilor Cubic, dar și domnului Itala și membrilor acestei comisie pentru ocazia de a avea un schimb de opinii în legătură cu laptele, programul uh, laptelui și fructelor în școli. Doresc să mulțumesc și curții de conturi și domnului Itala în legătură cu observațiile și recomandările făcute. Bineînțeles, obiectivul uh, nostru este ca acest program să uh, fie eficientizat. Din acest punct de vedere apreciem observațiile. Schema europeană uh, privind laptele și fructele în școli este axat pe buna alimentare a copiilor în școală. Doream să încurajăm copiilor să adopte un stil de viață sănătos și să-și îmbunătățească și deprinderile alimentare alimentare. De aceea, uh, aceste uh, deprinderi obținute în timpul școlii pot să fie continuate după aceea în viață. Deci, noi doream ca problemele legate de agricultură, de sănătate, de alimentare să uh, devină o să interacționeze în ce privește sănătatea copiilor. Această schemă, de asemenea, trebuia să îmbunătățească echilibrul de pe piață în ce privește consumul de alimente sănătoase. Și uh, noi ținem seama, sigur, de observațiile curții de conturi. În ce privește programul cadru pentru uh, politica agricolă comună până în anul 2013, Comisia propune ca această schemă să fie consolidată. Uh, bugetul urmează să crească de o, cu 115 milioane de euro și uh, Um, creșterea poate fi în anumite regiuni între 75% și 90% în față de uh, sumele furnizate în clipa de față. Posibilitățile de cofinanțare ale măsurilor uh, care vor acompania această schemă uh, este cofinanțare de către beneficiari. Uh, este prevăzută. Iar uh, această prevedere a noastră este în consens cu recomandările din partea Curții de Conturi. Uh, noi uh, nu credem că punctele slabe identificate sunt chiar atât de grave. Noi am revizuit această schemă în 2008-2009 după o amplă consultare la care au fost atrași toate statele membre, Parlamentul European, Consiliul și diversele părți direct interesate. Și uh, am făcut uh, sugestii pentru îmbunătățirea schemei, extinderea listei produselor eligibile și uh, excluderea utilizării anumitor substanțe în pregătirea lactatelor uh, Uh, care ar fi putut să aibă un efect negativ. Succesul acestei consultări a demonstrat că există un interes larg al tuturor părților interesate de a susține continuarea acestei scheme și Aș vrea de asemenea să spun că dinspre Parlamentul European există o susținere. 9 milioane de euro au fost uh, pro, uh, sus, propuse de către Parlament. Deci creșterea Uh, a fost uh, propusă și uh, aprobată de către Parlamentul European. 26 de state membre în clipa de față participă la acest program și uh, schema încurajează autoritățile naționale să suplimenteze cu fonduri contribuția europeană. Anumite state membre uh, nu au avut înainte de aderare o uh, asemenea schemă. Deci, să ne gândim că în clipa de față există măsuri de austeritate pe care statele membre le adoptă, dar întreruperea acestei scheme cred că ar avea în acest context uh, efecte negative și uh, uh, Asta atât în uh, state membre noi ale Uniunii Europene, cât și în uh, unele tradiționale. Noi dorim să colaborăm cu autoritățile naționale pentru a spori eficiența și valoarea adăugată a acestei uh, scheme. Propunerile legislative ale Comisiei pentru PAC până în 2013 include și o serie de aspecte care au fost recomandate de Curtea de Conturi și de către raportorii din această comisie. Este vorba de elaborarea unor strategii naționale pentru implementarea implementarea acestei scheme de acordare a laptelui și fructelor în școli și de a stabili și anumite criterii care să poată fi urmărite uh, mai precis în perioada următoare. Dincolo de aceasta, Parlamentul European și statele membre vor avea ocazia de a discuta și alte aspecte importante ale acestei scheme, inclusiv în ce privește produsele folosite, infrastructura în domeniul educației și numărul beneficiarilor. Deci, uh, noi încercăm să valorificăm toate oportunitățile pentru um, a crea o sinergie în aplicarea acestei scheme. Iar în ce privește schema pentru 2012 și pentru 2013, inclusiv pentru laptele în școli, uh, credem că uh, va putea să aibă un succes sporit. Iar povara administrativă ar putea să fie redusă la un nivel rezonabil. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Uh, patru uh, membri ai comisiei au solicitat să ia cuvântul, chiar cinci. Și aș sugera ca uh, două minute pentru fiecare. Primul va fi domnul Hasimar Kakis. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am aflat, programul este prea complicat și uh, efectele nu sunt cele scontate. Dar uh, iată, există și uh, propunere să uh, fie uh, încetată această schemă. Eu aș vedea lucrurile puțin altfel. Uh, știu că există o propunere din partea Curții uh, Europene ca DJ Agri să se ocupe de acest domeniu. Dar dacă ne gândim la aspectul legat de sănătatea populației, avem o sarcină precisă. Noi, Uniunea Europeană, avem responsabilități în ce privește sănătatea uh, Uh, cetățenilor noștri, dar nu este vorba aici de responsabilități la nivelul uh, Direcției Generale Agri, ci uh, de, care țin de competența domnului comisar Dali. Deci noi în cantine um, nu avem vizibilitatea unui program european care se realizează de fapt. Dar uh, știți, uh, când uh, la noi exista lapte în școală și trebuia plătit, dar dacă eu aș fi știut atunci că Uniunea Europeană este cea care îmi pune la dispoziție mărul, fructele și laptele gratuit, Uh, și uh, spre deosebire de um, alimentele care sunt mai puțin sănătoase și pe care le cumpărăm, atunci mi-ar fi rămas în memorie această prestație deosebită a Uniunii Europene. În situația de criză existentă în Europa, mi se pare că acest program este foarte valoros și că merită să fie păstrat. Dar eu cred că și Comisia uh, trebuie să insiste să sporească vizibilitatea acestui program și în urma deciziei Curții uh, Europene. Deci uh, să existe uh, o altă competență legată de acest program, pentru că renunțarea la program ar fi o greșeală. Deci eu aș vrea ca din partea Comisiei să primim, din acest punct de vedere, o propunere 100% nouă. Domnul Epping. Yes, President, I've just got... Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea două întrebări. În primul rând, aș dori să știu care e bugetul prevăzut anual pentru cele două programe. Și în al doilea rând, cât timp durează pentru ca un director de școală să primească aceste subvenții uh, cerute și în cât timp, cât timp ea să întocmească documentația pentru a beneficia de aceste subvenții și pentru a se livra la actele. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Pe de o parte, noi avem un excedent de produse agricole și agricultorii au dificultăți să-și vândă productele, fructele și legumele și pe de altă parte știm că există aceste proaste obiceiuri alimentare în rândurile cetățenilor noștri și pe de altă parte vedem că sunt în unele state membre și probleme de malnutriție, unii copii nu mănâncă destul. Așadar, aceste programe au un sens și ar trebui să funcționeze și trebuie să ne întrebăm de ce anume nu funcționează bine. Aș întreba reprezentanților curții de conturi, eh, i-aș întreba dacă au reflectat pe această problematică, dacă m-aș, put, dacă m-aș gândi la Polonia, țara mea. Cred că legislația este prea riguroasă eh, mai ales eh, cea care privește punerea în aplicare și la acest lucru se referă raportul Curții de Conturi. Nu exista un număr suficient de furnizori de fructe și legume și de aceea acest regim nu a funcționat normele de punere în aplicare atât de riguroase în Polonia uh, erau uh, prezente și în alte state membre. O altă întrebare. Care a fost rata absorției acestor uh, bani în statele membre? Mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Hescova. Mulțumesc, domnule președinte vorbind în general, uh, eu provin dintr-un stat membru în care în epoca construirii socialismului exista lapte, dădea lapte gratuit la școală, mi-amintesc când uh, aveam uh, vârsta școlarizării și știu că din proprie experiență mm, nu știu dacă aceste programe funcționează corespunzător. În general, cred că obiceiurile uh, alimentare ale copiilor ar trebui să țină de domeniul competenței fiecarei familii. Până la urmă, asta se decide în familie și nu la nivelul UE. Eu susțin raportul și susțin și observațiile domnului raportor, mai ales pentru că se vorbește de uh, posibilitatea anulării complete a acestui program și nu doar de o reformare a acesteia. De asemenea, se menționează acolo uh, și risipirea banilor contribuabililor. Așadar, aș susține și eu acest punct de vedere. Consider că toate aceste cerințe de cofinanțare de la bugetul statelor membre și de la bugetele regionale în, au, în situația actuală de austeritate nu este un lucru bun. Mulțumesc. Mulțumesc acum doamna Holmeier. Ich hätte als erstes die Frage nach dem EuGH. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la sentința Curții Europene de Justiție. Am înțeles eu bine dacă în conformitate cu această hotărâre, dacă nu există o producție în exces, nu se poate să se plătească din bugetul agriculturii ceva care nu este în exces. Asta este ce am înțeles. Deci în cadrul programelor sociale nu se pot folosi uh, um, produse care sunt în exces din bugetul agricol. Dacă nu putem uh, să constatăm că există un surplus în producția de lapte, de exemplu, și atunci vrem să-l aducem la, uh, către copii, să oferim acest lapte copiilor în școli pentru ca să poată beneficia de el. În al doilea rând vreau să întreb și cu privire la numărul școlilor și copiilor care au fost până acum uh, implicați în acest program, pentru că nu îi reiese clar din ceea ce am citit. Și în al treilea rând, dacă ar fi să abordăm un astfel de program, ar fi important să o facem într-un fel care, până la urmă, duce la o implementare în statele membre, pentru că văd în statul membru din care vin eu că, de fapt, logistica trebuie plătită de către uh, copil, de exemplu. Copilul plătește, de fapt, para sau mărul pe care îl primește. Deci, de fapt, efectul uh, pe care, impactul acestui program uh, nu prea merită, pentru că măr cumpărat costă la fel de mult până la urmă. Deci, efectul acestor măsuri este destul de redus nu mi se pare foarte util. Iată de ce programul nostru la noi în țară a fost oprit, pentru că și uh, asociațiile de retailer aveau, de exemplu, o rețea mult mai bună și puteau să ofere fructele la un preț mult mai bun decât făceam noi, o făceam noi cu programul nostru, așa zis, social la nivelul UE. Deci fie facem un program care chiar are legătură cu sănătatea, dar eu am dubii dacă aceasta este cu adevărat sarcina Uniunii Europene uh, sau dacă nu, ar fi mai bine, de fapt, să facem o analiză mai clară către cine împărțim care bunuri. Mi se pare un program în care nu și-a dovedit viabilitatea. Uh, Mulțumesc, domnul Gaier. Ja, jetzt komme ich aus demselben Mitgliedstaat. Eu vin din aceeași uh, stat membru ca doamna Ulmaier, dar din alt land. În Renania de Nord-Vestfalia funcționează programul nostru și copiii nu plătesc pentru măr și pară. Aceasta este pentru că probabil stat, landul care este liber, statul liber Bavaria, își organizează lucrurile altfel. În la noi în land, școlile au putut participa la acest program, puteau să aplice pentru a participa au fost stabilite criterii care sunt școlile care sunt uh, eligibile. De fapt, aceasta era, a fost a făcut înainte, în guvernul anterior. Apoi, apoi au fost alese școli care au putut demonstra că sunt într-o se află într-un punct social important, adică au o problemă socială și apoi s-au pus la dispoziție aceste produse care, doamnă Cescova, nu pot fi uh, oferite de părinții care le dau 2 euro copilor ca să-și cumpere o bară de ciocolată. Deci putem discuta dacă Uniunea Europeană trebuie sau nu să se ocupe în general de această problemă. Aici pot participa la discuție, însă dacă e vorba să luăm decizia să vorbim despre programele acestea de, de distribuire a produselor agricole care sunt cam de 180 de milioane de euro în valoare, dacă luăm hotărârea să le oprim, atunci vom avea mijloace disponibile, care se disponibilizează. Dacă facem un serviciu cu această agriculturii, nu știu. Cel puțin în ceea ce privește pro, uh, programul fructe și lapte, nu cred că vom face un serviciu unor copii care participă la program. Deci eu sunt mai degrabă de părerea lui Iorgo Hatimagakis. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, o mică remarcă. Landul Bavaria deja plătește masa gratuită pentru, care este gratuită pentru toți copiii, de aceea vin, merele vin oarecum peste acel uh, meniu. Domnul Söndergaard, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Există experiențe diferite în statele membre. Eu aș vrea să vă spun că în Danemarca am criticat acest program uh, de fructe în școli pentru că școlile care aveau resurse suficiente au fost susținute, care se aflau și în uh, cele mai bune cartiere Acestea sunt fructe care au fost uh, așadar repartizate în școli care sunt foarte bune și școlile mai puțin avantajate sunt cele care n-au ajuns la program. Aceasta este și o experiență din alte țări. Cei care au nevoie nu profită de acest program deloc. S-a criticat foarte mult și în Danemarca, deci acest program nu este neapărat bun. Există și alte posibilități de a putea face copiii să participe la o alimentație sănătoasă. Mulțumesc. Acum aș vrea mai întâi să dau cuvântul Curții <coughs> pentru ca să răspundă la întrebările care s-au pus până acum și să comenteze anumite aspecte. Cicubic. Ok. I will start... Uh... Domnule Cubec, da, mulțumesc. Voi începe cu niște reflexii cu caracter general care privesc efectele acestui program, mai ales uh, cel pentru lapte și mă voi referi apoi la ce e de făcut. Aș sublinia ce am uh, spus noi în raportul nostru, mai ales în situația actuală, rezultatele uh, programului pentru lapte nu sunt uh, foarte bune. Efectul acesta de balas este foarte mare și se cheltuiesc bani care, fără a se face niciun impact asupra consumului de lapte de către copii. Deci, pentru viitor acestui program, cea mai bună opțiune este să facem o reformă serioasă. Și scenariul cel mai rău este să se mențină forma actuală sau să, facă, să se facă doar niște schimbări cosmetice. Dar curtea crede că trebuie să facă o, o reformă reală pentru ca acest program să continue să existe. E și opinia mea personală. Sigur, asta trebuie, asta este o decizie care trebuie luată de organismele decidente politice. Eu cred că curtea a, și-a făcut treaba, a făcut recomandări. Recomandările au fost făcute publice și le cunoaște și dumneavoastră. Și aș dori eu să spun în legătură cu aspectul ce ține de buget Nivelul actual al cheltuielor pentru 2011 e de 180 de milioane de euro. Situația celor două programe nu este aceeași. Programul cu laptele uh, are o situație diferită, uh, e, are un nivel relativ stabil de aproximativ 70 de milioane a cheltuielilor și cel program are uh, o existență mai scurtă. Prima variantă, 90 de milioane, n-a fost utilizată în 2010 pentru că programul a pornit mai greu, dar cred că acești bani uh, vor, uh, această sumă va crește și mai mult. În legătură acum cu uh, reglementări naționale foarte riguroase. Bun, pot și colegii mei să ia cuvântul aici, dar eu aș dori să subliniez încă o dată că mesajul nostru principal este că trebuie îmbunătățit acest program. Nu trebuie eliminat, ci trebuie îmbunătățit. Noi avem exemple foarte bune uh, ca urmare a, evoluării, a evaluării noastre a programului pentru fructe. E, un, e o experiență foarte bună. Și am spus așadar că trebuie îmbunătățit și programul pentru lapte în școli. Și aș dori să dau cuvântul și colegilor mei, dacă doresc, pentru niște detalii. Acum doar uh, subliniez că e, e adevărat că experiențele din statele membre sunt foarte diferite între ele și raportul nostru oglindește acest lucru. Există acolo exemple foarte bune, de practici foarte bune, care pot fi utilizate și în alte state membre. Bine, cazul polonez e și el uh, utilizabil ca bune practici. Și cu asta dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc. Da, mulțumesc că apreciez faptul că și, și curtea uh, ne oferă probleme, uh, răspunsuri detaliate, spune președintele Mulder, încă, însă nu prea mai avem timp la dispoziție, așa că vă rog foarte succint. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Doar vreau să mă refer la bugetul anual. Domnul Cubic a răspuns deja, e vorba de 74 de milioane pentru lapte și 90 de milioane, 90 de milioane pentru alimente. S-au cheltuit mai, mult, mai puțin bani pentru fructe din acești bani, pentru că programul a demarat mai greu. În legătură cu întrebarea membrului din Polonia, dacă se pot găsi mai multe detalii în legătură cu cheltuielile, avem anexa numărul 4 la raportul nostru, unde prezentăm indicativ cât s-a cheltuit în statele membre și dacă e nevoie de cifre încă și mai detaliate, noi vi le putem pune la dispoziție și la fel și comisia, desigur. În legătură cu celelalte întrebări, cât, de cât timp e nevoie pentru uh, uh, un dosar, pentru completarea unui dosar, aici nu este un singur răspuns, pentru că depinde de modelul de distribuție aplicat în fiecare stat membru. Există state membre pentru care se pot face uh, cereri și se pot completa formulare de două ori pe an, deci lucrurile sunt mai simple, însă uh, poate totuși uh, e prea mult pentru școli față de sumele foarte reduse de bani pe care le primești și atunci directorii școlilor spun pentru așa sume nesemnificative nici nu are sens să mai completăm aceste formulare. Bun, uh, în alte părți uh, lucrurile pot diferi, deci nu există un singur răspuns. Depinde de la caz la caz, de la stat la stat o altă întrebare. Câți copii au beneficiat și câte școli au beneficiat de pe urma acestor programe? Pentru lapte avem uh, cifre care ne spun că e vorba de aproximativ 10% din beneficiarii potențiali, cei care au avut într-adevăr beneficii reale din program. Dar, sigur, e o cifră statistică, poate nu reflectă exact realitatea, dar e singura de care dispunem. Și pentru fructe, în acest moment, în momentul în care am redactat raportul, era imposibil să ne pronunțăm pentru că programul de-abia fusese lansat. A mai existat o întrebare în legătură cu costurile logistice incluse în prețul alimentelor. Bun, prin definiție, o, o parte a costurilor de distribuție sunt suportate și de bugetul UE sau de bugetele naționale, dar avem plus valoarea reprezentată de faptul că fructele sunt livrate direct la beneficiari, cu toate beneficiile distribuirii lor în școli și cred că ăsta e prețul care trebuie plătit până la urmă. Nu criticăm acest aspect. Uh, întrebarea domnului Wojciechowski acum cu regulile mai dure, mai riguroase din Polonia. Bun, aici statele membre au libertatea de alegere. Ele decid cum se organizează. Polonia, cred, a fost un exemplu mai extrem în legătură cu regulile complicate din statele membre, dar oricum nici în alte state nu avem reguli mult mai puțin complicate. Deci regulile erau destul de complicate în toate statele membre. Asta este un răspuns parțial și la întrebarea ă, care se lega de motivul pentru care programul a adevărat atât de greu. Mulțumesc. Da, domnul Cubica, în concluzie, cred că Au existat niște comentarii și în legătură cu obiectivele. Sigur, e obiectiv să avem pro, uh, uh, uh, e bine să avem probleme bine, mă scuzați, e bine să avem obiective bine țintite ca să știm exact că poate nu peste tot este necesar sau nu le părți nu este atât de util acest program. Noi ne-am referit la pagina 22 ă, la această problemă. Dar sigur, pentru asta e nevoie de niște eforturi și nimic nu e gratuit. Lucrurile acestea pot costa. Obiectivul managementului este să găsească echilibru corect între uh, costuri și impactul pe care îl putem obține. În acest moment încă nu avem uh, așa, aceste obiective țintite, uh, lucru care este de neacceptat pe viitor și cred că lucrurile trebuie să se schimbe. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum comisia, dar foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. S-a pus o întrebare în legătură cu vizibilitatea acestui program pentru fructe. Dar aici, la fructe, e obligatoriu să se spune clar cine dă banii și în ce privește laptele, e obligat să existe un afiș în legătură cu distribuitorul. Deci, în principiu, copiii, dacă sunt atenți, știu exact de unde vin aceste produse. În ce privește bugetul, uh, s-a răspuns deja la întrebări. Pot să spun că în 2010 pentru lapte am avut 70 de milioane și pentru moment, pentru 2010-2011, pentru fructe, aproximativ 53 de milioane cheltuieli reale. Deci sub Uh, bugetul prevăzut. Dar uh, lucrurile mm, se îmbunătățesc, mai ales pentru fructe. Apoi, uh, regulile complicate. Bun, la asta a răspuns curtea. Eu confirm că e aja statelor membre aici cum anume pun în aplicare, aplicare aceste programe cu reguli proprii și sigur că acestea pot fi câteodată complicate. Apoi, în ce măsură școlile ar trebui să educe copiii pentru a avea o alimentație sănătoasă. Mai ales cu fructele, nu avem măsuri de însoțire și încercăm aici să implicăm pe cât posibil și părinții în acest program. Asta însemnând că, sigur, copiii sunt educați să-și aducă fructe și de acasă. Și atunci ei, până la urmă, ca să spun așa, fac presiune asupra părinților ca să respecte aceste reguli pe care le învață ei la școală. Deci sunt implicați și părinții. O altă întrebare în legătură cu temeiul juridic, dar cred că asta este o întrebare relevantă pentru programul care uh, sprijină pe uh, cei mai săraci spun, acest, acest program are un temei juridic separat și nu cred că este o întrebare relevantă în acest context. Acum, în ce privește numărul de copii, noi dispunem de cifre care ne spun că pentru fructele în școală vorbim de 5 milioane de copii și laptele, deși poate reprezintă 10% din populație, dar e vorba de 21 de milioane de copii care sunt implicați în acest program. Deci nu este un program neglijabil. Apoi, o altă întrebare, logistica, cine plătește banii? Ei bine, în principiu, în factura pe care o acceptăm sau în, în oferta uh, pentru fructele care sunt livrate în școli, logistica este inclusă. Și dacă este facturată separat, uh, transportul poate fi un maxim de 3% din costul fructelor. Bun, și cu asta cred că nu, mai era și cu obiective țintite. Mai, a mai fost o întrebare, ultima întrebare. Am spus deja în introducere că noi am făcut o propunere către Consiliu pentru a implica și acest aspect în discuțiile pentru o mai bună țintire a acestor programe, poate pentru școlile care au cel mai mult nevoie de aceste programe să beneficieze într-adevăr de ele. Mulțumesc, domnule Itala, ați dori să vorbiți, să luați cuvântul în încheiere? Vă rog da, mulțumesc că e adevărat că uh, programul cu fructele funcționează bine. Uh, problema e programul uh, cu laptele. Cea mai mare problemă e că sunt două obiective diferite până la urmă. Primul obiectiv este un, să se ajungă la o situație de egalitate pe piața laptelui. Nu prea putem accepta așa ceva. În al doilea rând, sigur, o, o un regim mai bun alimentar pentru copii. Sigur, un obiectiv lăudabil, dar poate că nu este, uh, nu sunt bine administrate aceste obiective. Poate că acest program ar putea funcționa dacă este mai bine țintit uh, din punct de vedere regional sau uh, pe grupuri de vârstă. Colegul Gaier a spus bine că trebuie mai bine țintit programul, dar dacă programul nu, se îmbunătățește, atunci trebuie eliminat. Asta ar fi concluzia mea. Mulțumesc și cu asta am încheiat. Trecem la punctul numărul 8, spune președintele, punctul numărul 8 de pe ordinea de zi, și anume ce evoluții pot fi identificate în organizarea și administrarea și finanțarea uh, europeană, mai ales uh, datorită ex, ex, simplificării, exercițiului de simplificare a Comisiei în 2008, 2009 și 2010. Avem alături de noi doi experți care au studiat subiectul da, iată că văd că s-au organizat bine, au și prezentări. Bun, acum au cuvântul experții, dar dacă se pot limita la aproximativ 5 minute, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Un studiu cu privire la măsurile de simplificare pentru fondurile structurale pe care l-am întocmit în ultimele trei luni ne-a arătat mai multe și vreau să vă spun câte ceva despre obiective, să vă prezint câteva din rezultatele pe care le-am uh, avut, le-am obținut cu colegii mei. Studiul s-a concentrat mai ales pe efectele și beneficiile măsurilor de simplificare, așa cum am făcut-o și înainte cu regulile anterioare. Și de asemenea vorbeam și despre felul în care să se aplice aceste reguli și ce fac uh, beneficiarii pentru a putea profita de aceste reguli. În, uh, fiind dat că am făcut un studiu numai pe trei luni, nu am putut acoperi cu adevărat uh, cele, uh, regulamentele de amendare care au introdus uh, măsurile de simplificare, dar ne-am concentrat pe trei puncte specifice, opțiuni de simplificare a costurilor pentru SF, FSE și FEDER, uh, pe scurt, pentru ca să simplificăm viața beneficiarilor și pentru ca ei să poată cere rambursarea fără să mai ofere documentații justificatoare în cazul plăților indirecte când, uh, care diferă de plățile directe. De asemenea, am dorit să ne concentrăm asupra faptului că măsurile de simplificare din domeniul cercetării și al uh, dezvoltării, uh, vrem să vedem dacă acestea au avut efect. De asemenea, am avut un proces de consultare în Belgia, Finlanda, Austria, Irlanda, Polonia, Spania și Marea Britanie, am vorbit cu diferiți beneficiari și cu autoritățile de management pentru a vedea cum au trăit ei această simplificare. Apoi am cerut sfaturi din partea Digi Regio și Digi Employment care au introdus aceste măsuri pentru a vedea cum, uh, se reacționează la acesta și dacă au fost pe măsura așteptărilor. De asemenea, am întocmit și un studiu în care 87 de autorități de management din 23 de state membre și-au uh, făcut un schimb de informații cu privire la experiența legată de această simplificare. Pentru a vă da o primă impresie despre cum funcționează sistemul, iată acest grafic care ne arată în ce măsură măsurile de simplificare, aceste cele trei opțiuni de simplificare a costurilor au fost transpuse în uh, regulile de eligibilitate ale statelor membre. Trebuie să subliniem faptul că dacă o comisie, comisia adoptă o, un regulament pe tema măsurilor de simplificare, ele nu sunt imediat, nu sunt imediat accesibile beneficiarilor, ci statele membre trebuie mai întâi să vadă cum transpun aceste reguli în regulile de eligibilitate națională, înainte ca beneficiarii să poată cu adevărat să le folosească. Considerând rarea, deci părerea noastră generală este că potențialul acestor măsuri de simplificare și a opțiunilor de cost simplificat nu a fost încă cu totul uh, atinse. Vedeți FSE-ul cu albastru și federul cu verde. Există o diferență destul de mare în abordarea simplificării costurilor. Dacă luăm, de exemplu, uh, Austria, care este entuziastă față de ambele simplificări, opțiuni simplificate în materie de costuri, vedem că avem doar 12 state membre care au, adus, au aderat la opțiunile simplificate în materie de costuri atât pentru FSE și pentru FEDER, nouă le-au adoptat doar la um, Fondul Social European și altele deloc. Vedeți, de asemenea, unele state membre care au fonduri, de stru- fonduri structurale foarte multe, cum ar fi Spania sau Polonia, nu au folosit încă foarte mult această opțiune, mai ales în ceea ce privește federul deși opinia noastră este că cam 55% din uh, totalitatea resurselor de FSE sunt acoperite și numai 8% FEDER, putem spune deci că mai este loc de îmbunătățire. Pentru ca procesul de transpunere să fie mai clar, colegii mei vor spune câteva cuvinte despre felul în care s-a transpus această uh, măsură în uh, dreptul austriac. Colegul, așadar, pentru Austria putem spune că aceasta este una din primele țări care a optat pentru această opțiune și dacă vă uitați la acest uh, tabel, vedeți că din mai 2009 până în octombrie 2010 au trecut un an și jumătate pentru a implementa, mai degrabă pentru a transpune acest, uh, acest regulament uh, în drept național. De exemplu, dacă ne uităm la un studiu al uh, Centrului European de Studii Politice din Glasgow, vedem că procesul de adaptare și simplificare în Austria a fost extrem de lung și foarte greoi. Simplificarea nu a fost deloc simplă, așadar un an de zile a durat pentru a întocmi o propunere, să nu mai vorbim de varianta finală. Iar autoritățile austriece au considerat că uh, prevederile de simplificare au fost de fapt o sarcină administrativă suplimentară, mai ales din cauza unor neclarități. Au făcut foarte multe și numai pe 15 octombrie 2010 acest regulament uh, a putut să fie considerat matur pentru a fi transmis apoi uh, printr-un seminar de formare celor implicați. Am avut așadar ocazia unor experiențe inițiale în uh, aplicarea acestor noi uh, prevederi, ceea ce nu este însă foarte mult. Să vă mai dau câteva detalii despre eficiență. În primul rând, măsurile de simplificare în general. Noi considerăm, după feedback-ul pe care l-am primit de la autoritățile de management, că actorii sunt mai puțin entuziaști, mai multe jumătate din uh, respondenți au fost de părere că nu a existat nicio schimbare cu măsurile de simplificare în ceea ce privește reducerea sarcinii administrative a autorităților sau a beneficiarilor. O, o pătrime din respondenți au considerat că da, într-adevăr, acum lucrurile sunt mai simple și cam altă tre pătrime consideră că sarcina administrativă a crescut. Iată, deci, uh, acestea sunt charturile pe tema simplificării și a regulamentului de amendare. Acum, în ceea ce privește opțiunile simplificate în materie de costuri, putem uh, să constatăm că acestea au un potențial de a contribui la reducerea sarcinii administrative. Avem aici între 50 și 75, 70% dintre respondenți care consideră că da, um, aceste măsuri au contribuit la o reducere a sarcinii administrative. Același lucru și pentru beneficiari, între 60 și 70% din respondenți consideră că într-adevăr a existat o reducere a sarcinii administrative și vedeți un un procentaj foarte mic al respondenților care consideră că doar au, s-au sporit sarcinile administrative. Avem uh, însă în continuare o rată de respondenți destul de mare care nu știu despre ce este vorba, ceea ce este foarte normal pentru că, după cum spuneam, a durat foarte mult procesul de introducere a acestui nou sistem și uh, durata a fost și ea un factor negativ. Ca să vă dau câteva idei despre beneficiile concrete ale acestor măsuri, atât pentru autoritatea de management cât și pentru beneficiare final, există mai puțin uh, nevoie de uh, hârtii, de, de uh, formulare și așa mai departe. Deci se ajunge mai repede la uh, acțiunea concretă. O altă chestiune la care trebuia să ne uităm foarte atent era dacă există un efect asupra ratelor de participare. Deci, de exemplu, organizațiile care înainte considerau că procesul este prea complicat participă acum mai mult sau nu. Iată care este feedback-ul pe care l-am primit. În ONG-urile și organizațiile mai mici participă într-adevăr mai uh, eficient la fondurile structurale, deci participă mai mult la fondurile structurale decât înainte de când s-au introdus aceste măsuri de simplificare. Uh, vorbim și de un feedback din partea IMM-urilor, însă organizațiile de cercetare și universitățile, precum și autoritățile locale și regionale, nu par să fi fost afectate pozitiv de aceste măsuri de simplificare. În ceea ce privește universitățile, aceasta se referă mai ales, uh, datorează mai ales pragurilor prea joase. Există anumite slăbiciuni în ceea ce privește designul măsurilor de simplificare și anume că pragurile sunt prea scăzute în ceea ce privește taxa, rata unică pentru uh, cost, plățile indirecte. Aici uh, intervievații din domeniul cercetării și al universităților ne-au uh, atras atenția că, de fapt, costurile sunt în general mai ridicate acum. Acum alte slăbiciuni în legătură cu procesul de introducere Majoritatea autorităților de management ne-au spus că la jumătatea perioadei de programare există, sigur, acum o măsură de simplificare, dar ei și-au scris deja toate manualele și este foarte dificil pentru ei să se reîntoarcă la zero și să reintre în procesul de explicare a noilor proceduri. Aceasta a fost una din problemele cele mai importante și aceasta explică de ce unele state membre nu au folosit această oportunitate. De asemenea, am primit foarte mult feedback din pe tema cerințelor metodologice care sunt, se pare, foarte complicate, care aduc cu sine foarte multe întârzieri uh, și legale și de securitate. Ce vor spune auditorii vom vedea în momentul în care vom fi tratat primele cerințe de plăți uh, în procedura nouă simplificată de costuri. Bun, acum colegul, în ceea ce privește Austria, vreau să ne uităm mai îndeaproape la această țară. În ciuda faptului că Austria este oarecum un pionier în implementarea unuia din cele mai de una din primele regulamente de simplificare, putem spune că totuși avem o experiență destul de limitată în ceea ce privește opțiunile simplificate în materie de costuri. Există și o limită în ceea ce privește folosirea posibilităților oferite de aceste noi măsuri, iar uh, plățile de până în 2011 sunt considerate în uh, acest uh, studiu. Studiul nostru este foarte empiric, deci avem foarte puține informații pe care putem să le culegem, din păcate, însă ceea ce putem spune, de asemenea, este că în continuare există și o conștientizare destul de scăzută în rândul beneficiarilor despre ce oportunități aduce această nouă schemă de uh, simplificări în materie de costuri. Poate că aici, de asemenea, există și o diferență între autoritățile de management care se gândesc ceea ce ar ști eventual beneficiarii despre aceste măsuri și uh, beneficiarii care de fapt nu știu ceea ce cred autoritățile. Deci e o problemă de percepție de ambele părți, în ambele grupuri țintă. Ce putem spune despre Austria este însă și că avem uh, o reducere limitată a sarcinii administrative și pentru autoritățile de management. Cu siguranță ei fac economii la faza de plăți, dar există o sarcină suplimentară din cauza unor aplicări uh, noi, pentru că foarte multe lucruri trebuie verificate de către autoritatea de management acum și pentru a face acest lucru, beneficiarii trebuie să respecte toate treptele din procedura de simplificare. Din partea beneficiarilor, de asemenea, feedback-ul este că pragurile sunt prea joase și în anumite instanțe și mult prea inflexibile în ceea ce privește costurile de personal, de exemplu. De asemenea, nu este posibil să se aplice o limită medie de costuri uh, la întreprinderi, de exemplu. Recomandările în general, nu numai pentru Austria, sunt următoarele. Avem un proiect de regulament general pentru perioada de finanțare următoare și aceste prevederi de simplificare sunt explicate foarte în detaliu, dar acest studiu sau rezultatele empirice din Austria ne arată că ar trebui să examinăm funcționarea acestor prevederi și să îmbunătățim funcționarea lor înainte să transpunem aceste prevederi într-un nou regulament uh, pentru perspectiva financiară următoare și pentru politica de coeziune inclusă în ea. Dacă sunt implicate fonduri diferite într-o măsură, că există acum o abordare multifonduri, nu este clar încă dacă, de exemplu, Federul este implicat pe lângă FSE și alte fonduri pentru ca să vedem dacă se aplică doar la un fond sau două sau dacă aceste prevederi se aplică la toate fondurile. Oricum, aceasta este o motiv de confuzie în uh, aceste procese. Și de ce mai este foarte important este o ghidare mai bună în aplicarea acestor prevederi de simplificare. Deci un, un ghid mai tehnic, mai conceptual. Aceasta ar fi de asemenea un feedback din partea austriecilor care au avut dificultăți în adoptarea acestor reguli noi. Poate că ar fi posibil, spune președintele, să încheiați, pentru că nu mai avem timp. Sigur, spune vorbitorul. Foarte pe scurt, doar câteva recomandări din partea Austriei să se folosească prevederile naționale și uh, contabilitatea pentru ca programele de management să fie simplificate, de asemenea și cerințele de uh, um, implicarea informațiilor obținute din audituri și alte studii care să permită implementarea specifică pentru o anumită regiune. Mulțumesc. Comisia dorește să comenteze? Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru acest studiu, care ni se pare că oferă o foarte bună analiză a um, situației. De altfel și concluziile noastre merg în această direcție. Credem că titlul acestui uh, studiu este cam scurt, pentru că se concentrează pe eforturile de simplificare în general. Dar, sigur, simplificarea costurilor trebuie să fie în centrul atenției când dorim să modificăm regulamentul. Dar și noi am făcut o analiză de profunzime în acest domeniu. Există uh, o demers de pornire care poate că a fost cam lent, dar Bineînțeles, trebuie să uh, facem uh, diferențierea între uh, reglementările pentru cele două fonduri. Uh, am implicat o reglementare în 2009 și uh, Evident că pentru utilizarea în cadrul uh, fondului FEDER uh, trebuie să facem intervenții. Pentru că Eh, există diverse tipuri de intervenție pe care putem să le aplicăm, ceea ce creează dificultăți pentru identificarea unei eh, singure eh, rate de intervenție. Există, bineînțeles, și sume forfetare care sunt aplicate în diversele intervenții. Expediția noastră este limitată, așa cum s-a spus, uh, dar uh, aveți deja un feedback din partea beneficiarilor și cred că trebuie să uh, analizăm lucrurile cu precauție. Este o experiență care se bazează doar pe câteva luni de implementare și este destul de dificil să spunem în acest stadiu dacă uh, putem fi mulțumiți sau nu de reglementările aplicate. Bineînțeles că ne dorim uh, ameliorări și am văzut și din propunerile pe care le-am le pro- facem pentru implementarea în uh, viitor, că dorim o armonizare, o simplificare a costurilor între diferitele fonduri, permitem și posibilitatea de utilizare a unor scheme bazate pe sume forfetare, în, inclusiv în acest uh, fond EFSE. Deci, trebuie să uh, vedem dacă, fără să fi aprobat metodologia, putem aplica uh, deja aceste sume. Oricum, eu cred că această analiză este foarte utilă pentru noi, pentru activitatea viitoare. Președintele, mulțumesc că avem trei uh, luări de cuvânt. Jens Geier, Ayala Sender uh, va fi următoarea. Domnul Gaier, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu pentru prezentarea acestui studiu. Am găsit că uh, uh, rezultatul în legătură cu două aspecte este deosebit de interesant. O considerație a fost dacă aceste uh, facilitări vor avea efectul scontat. Dacă ne gândim care sunt eforturile administrative, birocratice în acest domeniu, așteptăm din partea Comisiei niște simplificări, niște facilitări. Uh, și, uh, într-adevăr, reglementările au fost modificate de comisie. Trebuie să vedem dacă și uh, facilitarea este cea pe care ne-am dorit-o. Și rezultatul este unul amestecat, pentru că în urma acestui studiu am văzut într-adevăr care sunt punctele în care se constată o relaxare. Nu este suficient doar să um, umbli la câteva șuruburi. Cea de-a doua întrebare, care este importantă din punctul meu de vedere, există o întârziere de aplicare între regula pe care noi o adoptăm și momentul în care ea devine realitate. Și după aceea, sigur că mai există și timpul necesar până când ea își dovedește eficacitatea la baza europeană. Trebuie să avem în vedere acest lucru. Uh, când analizăm efectele, când medităm asupra efectelor pe care un regulament bugetar modificat le poate avea. Pentru că noi în clipa de față ă, facem demersuri de ă, modificare a regulamentului bugetar. Și ă, Comisia poate avea uh, o poziție ușor diferențiată față de a noastră, dar este limpede că abia după o anume perioadă de timp putem interveni uh, prin exercitarea unui control, printr-un follow-up pentru a vedea dacă ceea ce ne-am propus într-adevăr a fost realizat. Și în acest context vreau să uh, spun că se impune o întrebare pe marginea acestui studiu. Cui ne adresăm prin această reglementare? Pentru că de multe ori uh, reglementările au un efect la nivelul administrației și alt efect la nivelul beneficiarului. Pentru cine este gândită politica noastră? Așa trebuie să vedem lucrurile. Administrația trebuie să-și îndeplinească sarcina ceea ce are ca urmare și că în realizarea programelor are o anumită responsabilitate. Bineînțeles că nu trebuie să ne dorim să îi îngreunăm existența, dar uh, uh, de fapt noi dorim ca aceste uh, facilitări să apară și la beneficiarul final. Și îmi amintesc că într-o administrație, orice modificare, la un moment dat, poate însemna și o sarcină suplimentară, pentru că ieși din uh, rutina uh, cu care erai obișnuit. Mulțumesc, doamna Ayala, dacă dorește să peteze. Da, uh, domnule președinte, cred că colegul meu a spus tot ceea ce este necesar. Am văzut acest studiu și uh, studiul reflectă foarte concludent faptul că anumite uh, puncte legate de această finanțare au putut să fie îmbunătățite. Președintele, mulțumesc. Există alte observații? Atunci dați-mi voie să fac și eu un comentariu. Eu cred că această preocupare legată de simplificarea reglementărilor uh, a existat la nivelul comisiei noastre. Am început, de fapt, încă cu șase ani în urmă. Comisia noastră a luat inițiativa de a stabili un organism în afara comisiei pentru a analiza cum putem să relaxăm această reglementare și uh, Domnul Edmund Stoiber este cel care vine din Bavaria și care uh, acum este în fruntea unei asemenea echipe care se străduiește să simplifice lucrurile. Doamna Gresle, mulțumesc foarte mult. Am vrut să adresez o întrebare comisiei. Ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră, experții aici în studiu, sunt lucruri foarte interesante. Modul în care aceste uh, costuri forfetare uh, pot intra în uh, noile structuri mă interesează pentru că sigur este vorba despre o simplificare a noilor reglementări. Era o întrebare adresată comisiei. Dacă nu dorește nimeni altcineva din cadrul comisiei noastre să intervine, cred că dau cuvântul din nou celor doi experți Puteți să comentați pe marginea observațiilor făcute? Bineînțeles, am studiat documentele uh, care au fost produse ca urmare a um, activității echipei Stoiber și am uh, considerat că beneficiile propriu-zise sunt mult sub uh, cele estimate pentru că măsurile de simplificare au și ele costurile lor. Este vorba despre o dereglementare, dar uh, ar trebui să se exprime și într-o sumă de nu știu câți milioane de euro. Am uh, calculat în baza datelor de care am dispus că, ă, de fapt, reducerea costurilor a fost mult ă, mai mică decât ă, cea estimată. Și cred că Există ceva constructiv care ar putea să fie făcut pentru a stimula mai mult statele membre pentru a trata acest demers de simplificare administrativă um, într-o manieră diferită. Dacă există un stat membru uh, care are, din acest punct de vedere, o activitate de pionierat, Austria a întreprins deja ceva în acest domeniu, am putea să ne servim de acest exemplu. În Spania, de pildă, în Castilia Mancha, habar nu avem cum funcționează aceste lucruri. Și uh, acum încercăm să învățăm din experiența altora acolo unde găsim o asemenea experiență, dar în clipa de față există, din acest punct de vedere, foarte puține activități ex- uh, exemplare. Uh, există prea puțină experiență practică. Bineînțeles că autoritățile noastre au rezerve în a introduce acest nou sistem, pentru că nu prea știu cum să opereze cu el. Poate când vor exista și alte state, în Germania și alte state membre care vor opera cu noul sistem, asta va uh, încuraja până la urmă toate statele membre astfel încât să beneficiem în urma sistemului. Bun, în ce privește deci, experiența austriacă și uh, posibilitatea de a o transfera, sigur că este foarte important să învățăm unii de la alții, dar oare este posibil să transferăm sistemul dintr-o țară într-o altă țară, pentru că există până la urmă și reguli naționale care trebuie să fie adaptate la această reglementare europeană. Este o provocare acest lucru. Bun, Comisia Da, vin din partea Direcției Generale Ocupare a Forței de Muncă. Și înainte de a răspunde direct, aș vrea să fac anumite corecții în legătură cu uh, Austria, pentru că uh, Austria s-a concentrat pe FEDER în clipa de față și uh, deci este un sistem care este utilizat încă din 2008 și de Belgia, de pildă. Iar în uh, ce privește problemele legate de eh, perioada viitoare, un element foarte important eh, este să eh, vedem unde sunt punctele sisteme al, lipsuri ale sistemului actual să existe posibilitatea ca și sistemul actual să poată fi conservat, cei care fac o investiție să poată conserva această investiție și pe viitor și mai este o chestiune legată de demersurile de armonizare. Pentru că există reguli diferite între aceste fonduri, dar uh, acest lucru trebuie să rămână un element al trecutului dacă noi acceptăm noile reglementări. Cele patru, cinci fonduri, fondul de coeziune, FEDER, uh, fondul de dezvoltare regională, fondul uh, pentru pescuit, uh, împărtășesc practic același sistem deci este vorba ca el într-un fel să fie păstrat. Dacă acum Comisia introduce posibilitatea de a calcula a face calcule diferite în baza uh, acestor sisteme, în baza regulilor existente pe plan european, cred că uh, o să apară și probleme legate de uh, plafonul aprobat pentru fiecare domeniu uh, este vorba de 40% uh, pe plan european uh, care ar putea să fie utilizat în continuare, inclusiv în activitatea de cercetare. Bineînțeles că trebuie de asemenea să fie aplicate reglementările naționale. Încă o intervenție. În ce privește schimbul dintre statele membre, este de asemenea o intervenție din partea Comisiei. Bineînțeles, Comisia își dorește să stimuleze acest schimb și în, la începutul lui decembrie am organizat o mare manifestare, peste 50 de participanți care veneau din diverse regiuni și care împreună cu Comisia și cu uh, reprezentanții diverselor regiuni și cu specialiștii au avut un schimb de experiență în legătură cu uh, Uh, simplificarea acestor costuri administrative. În ce privește grupul Stoiber, la începutul anului viitor își va prezenta un raport și acest raport se referă de asemenea la uh, reducerile care au putut fi operate în ce privește Uh, activitatea administrativă. Bineînțeles că uh, noi uh, vom ține seama de aceste concluzii atunci când configurăm legislația noastră viitoare. Președintele, mulțumesc tuturor pentru participarea lor la această dezbatere, mai ales celor doi experți. A fost o dezbatere foarte utilă și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, care este, vorba, este raportul special al uh, Curții de Conturi Europene, proiecte de e-guvernare sprijinite prin FEDER și dacă au fost ele eficace. Uh, salutăm pe invitații noștri. Thank you, Chairman. Domnul Spir, mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat să mă aflu astăzi aici pentru că există Uh, această discuție a primului raport al Curții în zona e-guvernului, care e definit ca fiind tranzacții electronice între guverne și cetățeni sau societăți comerciale. Pentru asta este nevoie de utilizarea unor informații și tehnologii ale comunicației și schimbări tehnice, dar auditul nostru arată și că schimbările organizaționale și dezvoltarea de noi cunoștințe sunt de cel puțin aceeași importanță dacă e să avem uh, servicii publice de mai bună calitate. Auditul curții s-a concentrat pe perioada 2000-2006 pentru că a trebuit să examinăm proiectele deja uh, încheiate ca să le evaluăm performanța. Patru state membre, Franța, Italia, Polonia și Spania, au fost selectate pentru că ele au reprezentat 3 miliarde sau 45% din cheltuieli din FEDER în legătură cu proiecte ale societății informației societatea, societatea informațională, de fapt. Uh, curtea a întrebat dacă proiectele au fost selectate uh, în funcție cu nevoile evaluate, dacă au fost implementate cum s-a planificat original și, important, dacă au fost uh, de folos și durabile. Ca alte domenii afectate de, de, de dezvoltările tehnologice, schimbările au un ritm foarte rapid uh, în ce privește uh, nevoile utilizatorilor și uh, viețile lor de zi cu zi. Posibilitățile unei așa numite e-guvernări în statele membre depind în mare măsură de niște angajamente în direcția unei schimbări. Fie că aceasta se produce într-un stat membru sau într-o regiune sau în cadrul unei organizații. Uh, perioada de programare audiată, auditată a coincis cu, um, sta, cu etapele timpurii ale strategiilor de e-guvernare din statele membre și, uh, bineînțeles, s-a aflat și că s-au făcut uh, greșeli, dar bine, și aceste greșeli, dacă se trag lecțiile așa cum trebuie, pot ajuta pe viitor. Auditul a constatat că, dintr-un punct general strategic de vedere, în ciuda faptului că programarea e-guvernării la, național, la nivel național s-a îmbunătățit, au existat și defecte și asta a însemnat că proiectele nu s-au adresat întotdeauna nevoilor prioritare. În ce privește proiectele ca atare, deși aplicațiile de sistem au fost în general uh, realizate și livrate, au fost livrate cu întârziere Ehm, și au înregistrat efecte de metodologie sau de design. Poate cel mai important, posibilitățile conferite de noile tehnologii nu au fost exploatate pe deplin ehm, proprietarii proiectelor nu au profitat de ocazia implementării proiectelor ca să se gândească la noile servicii oferite și la Mm-hmm. faptul dacă structurile existente erau sau nu potrivite. Ca o notă pozitivă, majoritatea proiectelor auditate au fost sănătoase din punct de vedere tehnic și aplicațiile IT au furnizat servicii electronice instituțiilor publice, cetățenilor, societăților comerciale. În general, sistemele dezvoltate au fost întreținute în mod corespunzător și au fost durabile. În raport se fac o serie de recomandări pentru a îmbunătăți designul proiectelor viitoare Importantă este crearea unui uh, context corespunzător în care proiectele de e-guvernare să se poată dezvolta mai bine, dar pentru asta e nevoie de strategii în statele membre bazate pe nevoi identificate, care au obiective clare și care uh, conferă responsabilitățile organismelor uh, responsabile pentru atingerea acelor obiective. Ca întotdeauna, dar mai ales în contextul actual în care nu prea sunt resurse, trebuie să ne asigurăm că ajutorul este bine țintit și reprezintă uh, o valoare reală pentru cetățenii europeni. Gândindu-ne la aceasta, trebuie să ajutăm statele membre să selecteze proiectele de e-guvernare pe baza unei evaluări a costurilor și beneficiilor uh, și, sigur, să uh, aleagă proiectele care se dovedesc a fi durabile. Eh, e important, sigur, că sistemele dezvoltate în statele membre să, pot comuni- să poate comunica unele între altele și să conlucreze. Atunci, Curtea solicită Comisiei să se asigure că principiile Uniunii Europene și recomandările pentru o eh, interoperabilitate transeuropeană să fie eh, luate în considerare în proiectele care beneficiază de fonduri FEDER e, guvernarea are din ce în ce mai mare importanță în viețile de zi cu zi ale cetățenilor noștri și eu cred că constatările și recomandările noastre pot avea un impact pozitiv pe viitoarea dezvoltare a e-guvernării. Și mă bucură să văd că domnul Mulder în documentul său de lucru, în general salută raportul nostru și se alătură schimbările, schimbărilor pe care le-am recomandat noi în uh, acest domeniu. Sperăm că aceste lucruri vor duce la o mai bună cheltuire a banilor europeni și în același timp vor duce la mai multă simplificare și reducere a birocrației, subiecte care au fost deja evocate astăzi în comisia dumneavoastră. Eh, eu personal și echipa mea, acum, sigur, cu mare plăcere vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări sau cereți informații în legătură cu acest raport. Mulțumesc. Acum Comisia Europeană are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei aș dori să salut acest raport pentru că vine la timp raportul Curții de Conturi pe care îl discutăm și multe din recomandările sale sunt extrem de utile Eh, și inclusiv din punct de vedere al viitoarei eh, perioade de programare. Eșantionul eh, de proiecte alese de curte, cu costuri eligibile de aproximativ 200 de milioane de euro, au, fost, au provenit din patru state membre, după cum a, tocmai a spus antevorbitorul meu. De fapt, eșantionul are legătură cu proiectele de e-guvernare, care e o subsecțiune a investițiilor de tehnologia informațiilor, mai ales din fonduri FEDER și, după cum bine se spune în raport, fondurile structurale reprezintă principala sursă a investițiilor europene în acest subsector. Proiectele care au fost realizate, pre, uh, bine uh, a spus curtea că nu se referă doar la tehnologie, ci în mod principal ar trebui să se refere la beneficii și la potențialul modificărilor organizaționale. Ar trebui să se pună din ce în ce mai mult accentul pe viitor asupra acestor elemente, dar suntem de acord cu Curtea și când spune că e un domeniu în care au existat uh, schimbări extraordinare în ultimii 10 ani și au fost și activități foarte recente conduse de colegii mei uh, de la Direcția Generală pentru Societatea Informațională, pentru un plan de acțiune pentru e-guvernare la nivel european și pentru adoptarea uh, unui cadru european pentru interoperabilitate, ceea ce s-a făcut anul trecut. Dar domeniile acestea sunt în continuă evoluție. Ce aș vrea eu să mai spun e că, desigur, raportul curții va fi foarte util pentru a consolida mesajul care e de asemenea reflectat în regulamentele propuse pentru viitorul acestei politici, dar ar trebui să se pune mai mult accentul pe uh, beneficiile investițiilor și nu doar pe producerea sistemelor tehnologice. Trebuie să se pună mai mult accentul pe beneficiile serviciilor. Sigur că va, va fi o provocare, pentru că știm că Eh, tehnologia evoluează foarte rapid, sunt tot felul de noi eh, medii implicate care pot fi utilizate de sectorul public la nivel local și regional pentru servicii mai bune. Deci va fi un domeniu care va reprezenta o provocare. Suntem conștienți și de faptul că durabilitatea a fost examinată de către Curtea de Conturi și că au existat cazuri în care au, s-au registrat și defecte uh, și în care finanțarea roamingului sistemului nu a fost uh, luată în considerare pe deplin. Deci aceste recomandări ale curții în legătură cu administrarea proiectelor vor fi utilizate și de către noi și noi vom încerca să transmitem aceste mesaje către autoritățile noastre de management ca să ne asigurăm uh, că se ține cont de ele atunci când se elaborează viitoarele programe. Domnule președinte, Poate și colega mea de la Direcția Generală a Societății Informaționale dorește, poate să ne ofere mai multe informații despre inițiativele lor, și, dar vă dau telefonul. Domnul Mulder, sigur, ne-ar plăcea, dar nu prea mai avem timp la dispoziție. Întâlnirea deja trebuia să se termine la 11 jumătate și acum e ora 12. V-aș sugera așadar să ne transmiteți informațiile în scris. Poate asta e cea mai bună soluție. Bun, eu sunt raportorul pe acest subiect voi încerca să fiu uh, foarte succint, uh, sunt de acord cu ce a spus Comisia, cred și eu că raportul Curții de uh, Conturi este foarte bun și suntem recunoscători și cred că în acest domeniu al tehnologiei noi știm că el de, se dezvoltă în fiecare an, evoluțiile sunt rapide și raportul deja spune pe drept cuvânt că pentru fiecare stat membru noi trebuie să dezvoltăm o strategie și trebuie să facem o analiză clară a costurilor și a beneficiilor în fiecare caz, dar cel mai important este să învățăm unul de la celălalt și să aplicăm cele mai bune practici și cele mai bune strategii în toate statele membre. Deci să, să învățăm unul de la celălalt, pentru că este un domeniu în continuă evoluție. Și să învățăm zi cu zi, practic. Acum nu vreau să mai intru în detalii, poate doamna Herzog dorește să spună câteva cuvinte, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, sunt raportat din umbră de la socialiști aș vrea să spun câteva cuvinte. Și la ITRE, chiar ieri am avut o mini-audiere în legătură de această e-guvernare și proiectele legate de ea, deci am vorbit și despre trecut și despre viitor. Și cred și eu că e-guvernarea uh, este calea pentru secolul în care trăim și asta trebuie să știe și Comisia și statele membre, dar doar 46% din europeni utilizează internetul, să nu uităm asta. Deci noi trebuie să, continui, să, să continuăm și cu sistemele vechi și cu cele noi în paralel. Noi, în paralel, mă scuzați. Deci va fi vorba de încă mulți ani, va fi nevoie de mulți ani pentru a avea o acoperire internet de 100%. Sunt două elemente minore, dar aș dori să le menționez. Mă bucură că în sfârșit Comisia spune că până la urmă nu e vorba doar de uh, administrarea tehnică, ci e vorba de furnizarea servicii, de servicii către cetățeni. Deci dorim să facem o modificare a raportului Curții de Conturi. Pentru noi nu e vorba doar o problemă de megabyte și de servere, ci E vorba, până la urmă, și de serviciile oferite de administrație. Deci cele două elemente trebuie să fie rezultatul din punctul nostru de vedere. Și în ce privește această analiză a costurilor și beneficiilor, vrem să subliniem, de asemenea, că trebuie să înțelegem uh, această analiză într-un context mai larg să ținem cont de specificitățile uh, regiunilor implicate. În unele regiuni sunt mai mulți uh, cetățeni vârstnici, alte regiuni sunt subdezvoltate, deci vor diferi costurile de la o regiune la alta. Și beneficiile, sigur, pot diferi și ele, pentru că dacă există o uh, regiune subdezvoltată, costurile vor fi mai, mare, mai mari, dar ar putea exista și beneficii mai mari pe termen lung. Uh, și să ținem cont și de uh, cât costă formarea oamenilor pentru ca ei să utilizeze așa cum se cuvine serviciile care li se oferă. Deci e vorba și de formarea celor care lucrează cu aceste sisteme, dar și formarea cetățenilor, care și ei trebuie să cunoască aceste noi tehnologii. Dar cu aceste amendamente ne mulțumește raportul curții și credem că sosește la timp pentru că discutăm uh, acest subiect al agendei digitale și, și viitorul e-guvernării intră în, acest, uh, în această discuție. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. Oh, sorry, I've... Da. Domnule Ispir, ați primit foarte multe complimente. Dacă doriți să mai adăugați ceva în încheiere. Dar pe scurt, vă rog. Da, mulțumesc. în contrast cu celelalte rapoarte, care au avut concluzii negative din partea Comisiei, raportul nostru, în general, e unul pozitiv din punct de vedere al Comisiei. Iată, Comisia a fost de acord cu recomandările noastre. Și concluzia noastră este una foarte, una foarte clară. Proiectele de e-guvernare contribuie la dezvoltarea serviciilor publice și în domeniul electronic. Dar, sigur, ar putea fi loc și de îmbunătățiri. Și trebuie ca și Comisia să ne ajute să eliminăm aspectele negative evidențiate în raportul nostru. Eu cred că acest raport ar putea contribui la strategia Comisiei în acest domeniu pentru următoarea perioadă. Nu mai am nicio întrebare pentru membri. Cred că raportul a fost bine primit, după cât îmi dau seama, din partea tuturor. Și e vorba de primul raport al Curții de Conturi în acest domeniu. Sigur că vom monitoriza ce se întâmplă în continuare, pentru că ăsta este rolul nostru. Vom vedea ce se întâmplă și pe viitor. Și sperăm ca concluziile noastre să fie în beneficiu tuturor. Președintele, mulțumesc. Cred că acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Mulțumim tuturor și vă urez Crăciun fericit și un an nou fericit de asemenea. Mulțumesc! Iar acum începem reuniunea coordonatorilor, dar înainte de a începe, cer uh, celor care nu sunt implicați să uh, părăsească sala, că nu ne am mai rămas mult timp la dispoziție.